Mâine vom avea o reuniune comună de la 4.30 la 6.30 cu comisarul în ceea ce privește recomandările specifice pe țară. Și vrem să ne organizăm cât mai bine cu EMPL, așa că mâine ne vom reorganiza în pauza de prânz. Și acum urez bun venit doamnei Daniel Nui, președinta Supervisory Risk Board. Este o primă audiere pentru 2016 în cadrul regulamentului SSM și acordul interinstituțional. Nu este pentru prima dată în acest an, bineînțeles, uh, când o avem pe doamna președinte nu alături de noi. În general, dialogul dintre noi este foarte bun, fructuos și îl apreciem foarte dezvoltare. Formal este prima noastră audiere publică. Sunt foarte sunt câteva inițiative foarte importante de supraveghere pe care dorim să le discutăm. Este vorba de uh, opțiuni și discreții, proiectul de la Banca Centrală Europeană. Știți că a fost întreprins primul pas și acum discutăm despre legislație și despre câteva chestiuni în plus care au fost supuse consultărilor. Și apreciem o actualizare pe acest subiect. Apoi este și stres, eh, testul de rezistență, mă scuzați, și evaluarea SREP, felul în care toate acestea se sincronizează unele cu celelalte sunt subiecte importante, precum și metodologia. Avem nevoie și de câteva clarificări în ceea ce privește pilonul 2 și suma maximă distribuibilă MDA. Am uh, citit că se pare că aceasta va fi noua abordare în uh, următorul uh, pas al revizuirii și evaluării de supraveghere, să vedem ce se întâmplă și cu creditele neperformante și, în ultimul rând, ne interesează și știu că deja sunt uh, multe lucruri care ne interesează, dar am vrea să începem un dialog în ceea ce privește riscul de credit, riscul operațional, subiecte care se discută acum în cadrul Basel. Sunt niște elemente foarte relevante, iar Parlamentul ar vrea să fie implicat. Și asta nu doar la nivelul implementării legislației, ci și la nivelul a tot ceea ce se întâmplă în cadrul proiectului de la Basel. Vă mulțumesc foarte mult! Daniela, îți dau cuvântul pentru o scurtă introducere. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Este o plăcere să fiu astăzi uh, alături de dumneavoastră pentru a vă vorbi despre supravegherea um, și da, într-adevăr, sau supravegherea bancară s-au făcut progrese, dar noi monitorizăm progresul băncilor și luăm acțiuni în cazul în care se impun. Vă voi arăta care sunt uh, evoluțiile cheie în uh, domeniul sectorului bancar din zona euro și apoi mă voi axa pe munca noastră în 2016 cu privire la acțiunea SREP și progresul față de opțiunile și discrețiile naționale în ceea ce privește legislația europeană bancară. Și înainte de a încheia, o să mă refer în termeni ampli la ceea ce înseamnă Uniunea Bancară. Să începem așadar cu evoluțiile recente din sectorul bancar și să vă spun cam unde ne situăm la ora actuală. Ratele de capital au, s-au îmbunătățit în zona euro în trecutul recent 13% din uh, instituțiile semnificative sunt bine peste cerințele minime, iar profitul bancar s-a întors și el, dar în continuare la un uh, nivel scăzut. În ceea ce privește rentabilitatea financiară, aceasta a fost 4,5% în 2015 și poate și mai important, băncile pe agregat încă nu prevăd uh, sau nu se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă pentru 2016, iar sentimentul pe piață în zona euro s-a deteriorat semnificativ până în 2016, iar uh, prețul de capital uh, la nivel bancar a scăzut de până la 30, cu până la 30% în acest an. Investitorii însă par să fie mai puțin preocupați de rezistența băncilor, sunt în schimb preocupați de prospectele de profitabilitate. Profitabilitatea ciclică este foarte importantă și importanța acesteia arată cât de importantă este combinația dintre cererea de credit și ratele mici ale dobânzilor au fost câțiva factori uh, care au uh, avut în vedere uh, stabilizarea Um, creditelor și uh, înregistrarea de pierderi reduse la acest capitol. Rata scăzută a dobânzii înseamnă și uh, costuri de finanțare reduse pentru bănci până la urmă. Dar sunt și alte probleme structurale la nivel bancar. Deci creditele neperformante în continuare afectează cererea de credit în anumite țări iar um, canalele de distribuție a costurilor băncilor ar putea să sufere din cauza supracapacității. În ceea ce privește um, activitățile de supraveghere și prioritățile, avem, după cum vă spuneam, evaluarea și revizuirea, procesul SREP, care este un element cheie din instrumentarul nostru. Mă voi referi acum la SREP 2016. În anul 2015, am armonizat mare parte din ciclul de supraveghere și am obținut rezultate tangibile, de exemplu cu o corelare între profilul de risc și um, majorările de capital s-a făcut o creștere de la 0,26 în noiembrie 2014 la 0,68 în 2015. Mai mult decât atât, cerințele de capital sunt acum la nivele sim, similare Uh, pentru băncile importante din punct de vedere sistemic în plan global. De aici am început. Am construit o metodologie puternică în funcție de cele mai importante standarde internaționale. Suntem doar la început. Acest Uh, proces durează ani de zile. Deci cum vom îmbunătăți SREP în anul 2016? În primul rând îl finisăm în ceea ce privește uh, includerea uh, capitalului adecvat la nivelul capacității interne bancare și elementul de lichiditate. În al doilea rând vrem să vedem ce se întâmplă cu ceea ce vine din partea părților interesate. Uh, Așteptăm câteva clarificări uh, din partea ABE și uh, din partea Comisiei Europene cu privire la interpretarea legislației europene în acest sens. Și în acest context aș dori să mă axez pe MDA, adică suma maximă distribuibilă. Vă spuneam deja că e important să clarificăm acest concept și mă bucură faptul că acest element se regăsește în raportul dumneavoastră cu privire la Uniunea Bancară. Discutând despre MDA, este foarte relevant ce se întâmplă cu uh, evaluările de supraveghere și cum se reflectă ele la pilonul 2 de cerințe de capital. ce analizează cum să își îmbunătățească instrumentele în așa fel încât să reușească să țină pasul cu testele de rezistență și să includă toate aceste noi elemente în profilul de risc al băncilor. Făcând asta, trebuie să menținem sistemul cât de cât stabil și pentru asta e nevoie să utilizăm niște linii directoare cu privire la capital. Acest instrument cu privire la liniile directoare pentru pilonul 2 ar putea să fie complementar cu cerințele uh, de la pilonul 2. A nu întruni uh, liniile directoare pentru pilonul 2 nu înseamnă a face ceva ilegal, dar în continuare reprezintă un lucru grav. Pentru că rezultatul ar fi o supraveghere exacerbată pentru a reuși să obținem din nou un nivel prudent de injecție de capital. De asemenea, această linie directoare la pilonul 2 nu ar însemna automat o, declanșarea unei sume maxime distribuire, distribuibile. Avem nevoie uh, de niște elemente comparabile pentru toate băncile. Pentru că, să nu uităm, avem și băncile importante din punct de vedere sistemic uh, global, și la nivel european uh, vedem că nu există niște factori declanșatori automați uh, pentru MDA. Dincolo de supravegherea armonizată, ne-am axat foarte mult pe armonizarea regulilor în ceea ce privește opțiunile naționale sau discrețiile naționale, adică OND totul la, cerin, la directiva cu privire la cerințe de capital 4 și regulamentul aferent. În continuare ne îmbunătățim activitățile și avem o consultare publică în a doua etapă cu privire la proiectul OND. Astfel, încheiem un proiect pentru instituțiile semnificative, adăugând opt norme cu privire la opțiuni și discreții sunt uh, niște norme foarte importante care se referă la relațiile intragrup și vrem să avem un ghid comprehensiv OND până în iulie 2016. Vrem să avem niște standarde înalte de supraveghere aplicate și vrem uh, ca în acest sens să cooperăm cu autoritățile competente naționale pentru ca politica OND să fie extinsă în cele din urmă și unor uh, instituții mai puțin semnificative. Când discutăm despre băncile mai mici, bineînțeles că elementul proporționalității rămâne unul cheie. Și acum aș dori să mă refer la felul în care funcționează supravegherea bancară la BCE în cadrul general de reglementare europeană. Am fost creați pentru a verifica rezistența sistemului bancar uh, și pentru a verifica ce se întâmplă cu integrarea financiară. Uh, Trebuie în continuare să culegem roadele de pline ale Uniunii Bancare, dar pentru asta e nevoie de progres și la partajarea riscului și și la reducerea riscului. Discutând despre partajarea riscului, completarea sau finalizarea Uniunii Bancare înseamnă să avem și o schemă unică de garantare a depozitelor, adică EDIS, care să fie un sistem construit în paralel cu un sistem de reducere a riscului. Deci e nevoie de un sistem EDIS complet care să țină cont de diferitele puncte de plecare ale schemelor naționale de garantare. E o etapă de phasing in care va permite să facem un progres treptat în așa fel încât să omogenizăm Uniunea Bancară și să bifăm și acele măsuri care fac ca sistemul nostru bancar să fie mai sigur și mai rezistent. Reducerea și partajarea riscului sunt elemente care merg mână în mână. Iar în ceea ce privește reducerea riscului, cred că ar trebui să acordăm prioritate implementării complete a directivei cu privire la garantarea depozitelor și a directivei cu privire la redresarea și rezoluția bancară. Și apoi să vedem ce se întâmplă și cu OND în CRD4 și CRR și ce se întâmplă și cu uh, standardele minime cu privire la fondurile proprii și uh, garanțiile eligibile, precum și TELAC, capacitatea totală de absorție a pierderilor. Acum, măsurile europene în CRR-CRD4. E vorba de ce se întâmplă cu sistemul OND uh, în statele membre și cum se ilustrează asta în legislația europeană. Sunt binevenite măsurile la acest capitol. Un domeniu în care considerăm că e nevoie să se armonizeze cadrul european se referă la evaluare. CRD4, la acest capitol, este o directivă de armonizare minimă și există în continuare divergențe mari în ceea ce privește transpunerea la nivelul statelor membre. Niște criterii de evaluare sunt absolut necesare pentru a duce mai departe armonizarea. În această formulă am putea avea o situație în care aceeași persoană este evaluată pentru uh, poziții similare în diferite state membre, dar cu rezultate complet diferite. Din punct de vedere procedural, um, regulile de evaluare sunt foarte diferite de la un stat membru la altul și asta ne complică nouă munca în calitate de supraveghetori. Revizuirea CRD 4 CRR ar trebui să aibă în vedere și includerea unor standarde recente create mm, la Comisia de la Basel pentru a completa Basel 3. Iar în ceea ce privește MREL și TELAC, doresc să spun că susținem noul cadru de rezoluție cu instrumentul de bail-in, care face ca în cele din urmă costul uh, eșuării și al rezoluției să fie suportat în primul rând de uh, acționari și creditori și nu de contribuabili. Pentru a avea o tranziție de la bail-out la bail-in, trebuie să existe o capacitate demnă de a um, respecta criteriile bail-in. Noul MREL pentru băncile europene este un element cheie aici și susținem uh, efortul Comisiei de a face o revizuire a sistemului MREL, mai ales mm, în lumina băncilor importante din punct de vedere sistemic global privind dincolo de Uniunea Bancară, să nu uităm ce se întâmplă la nivelul piețelor de capital din Europa în termeni mai ampli. Este important aici securitizarea, pe care știu că o veți discuta într-o audiere. Știu că s-au făcut două propuneri legislative în ceea ce privește uh, securitizarea simplă, transparentă și standardizată. O securitizare de acest tip poate să Uh, vină în beneficiul finanțării băncilor, mai ales în, care există în cazul în care există constrângeri de capital. Prin urmare, noi încurajăm progres pe acest dosar legislativ. Ajung uh, la încheiere și vreau să spun că în lunile recente, băncile din zona euro au făcut tot posibilul pentru a-și îmbunătăți și rezistența și profitabilitatea. În ciuda acestui progres, Băncile în continuare mai trebuie să facă față unor mari provocări structurale și unor condiții dure de piață. În acest context, este important să avem o abordare de supraveghere bazată pe risc, dar și proactivă. Și se face în continuare progres în ceea ce privește armonizarea normelor și practicilor. Salutăm activitatea legislativă pentru a revizui cadrul legislativ, pentru a completa Uniunea Bancară și pentru a consolida uh, codul unic de norme europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru o prezentare cât se poate de comprehensivă și apreciez foarte tare poziția dumneavoastră, precum și salut tot ceea ce ați spus cu privire la pilonul 2 și relația acestuia cu MDA, suma maximă distribuibilă. Da, uh, e vorba de guidance și requirement. E vorba de liniile acelea directoare și respectarea lor. Mă gândesc că în continuare ar fi important să facem pași legislativi în acest uh, sens. Pentru a înțelege exact care sunt uh, finețurile și diferențele. E o abordare pe care o salutăm. Și e important ce ați spus și cu privire la agenda pentru reducerea riscului și felul în care putem să evaluăm mult mai bine conceptul MDA pe viitor. Începem acum sesiunea de întrebări și răspunsuri și dau mai întâi cuvântul domnului Zalba, care tocmai ce a ajuns președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi îmi cer scuze pentru că am ajuns un pic mai târziu, pentru că mi-a întârziat zborul. Vreau să mulțumesc doamnei Nui, care este prezentă astăzi. Și aș avea două întrebări și îmi cer scuze dacă ați făcut deja trimitere la acest subiect. Mai întâi, în ceea ce privește Uniunea Bancară și cel de-al treilea pilon, Uh, care se pune atât de mult sub semnul întrebării. Știți că Parlamentul European lucrează pe un raport în acest uh, domeniu și avem foarte multe îndoieli în acest sens și aș dori să știu care este părerea doamnei Nui în ceea ce privește aceste îngrijorări și dubii referitor la răspunsul pe care ne poate da Comisia Europeană. Știți că se lucrează la acest subiect. Și în al doilea rând, care este părerea dumneavoastră despre o uniune bancară dacă nu am avea acest al treilea pilon? Care ar fi sensul acesteia? Și care sunt cerințele minime pe care ar trebui să le avem pentru a putea avea acest fond comun pentru garantarea depozitelor, în așa fel încât să avem o adevărată uniune bancară eficientă? Și încă o altă întrebare, deși uh, nu e în mod direct uh, de competența dumneavoastră, însă în ceea ce privește securitizarea și cerințele de capital propriu, aș vrea să știu care este părerea noastră despre propunerea Băncii Centrale Europene pe acest subiect. Pentru că, sincer, în ceea ce mă privește ierarhia uh, evidențiată acolo, mi se pare ceva pozitiv, dar aș fi vrut să știu și care este părerea dumneavoastră personală. I need to push the, the microphone. Uh, yes, thank you, thank you very much. I, uh... Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește sunt ei. salutăm uh, propunerile comisiei. Considerăm că partajarea și reducerea riscurilor trebuie să continue în paralel și este destul de ușor să obținem asta din cauza punctelor de plecare diferite uh, Uh, ale sistemelor uh, naționale de garantare a depozitelor. Va dura ceva vreme să ajungem la un sistem uh, armonizat în totalitate la nivel european de garantare a depozitelor. Și avem nevoie de asta pentru a continua cu reducerea riscului. Cred și credem în calitate de supraveghetori că ceea ce a fost prevăzut în pachetul pentru 2020 cu EDIS, cu um, um, Fondul unic de rezoluție cu mecanismul de protecție și cu tratamentul suveran uh, al reducerii riscului. Toate acestea sunt abordări logice și vom trece de la reasigurare la coasigurare și cred că acest lucru ne va ajuta. Nu mi pot închipui Uniunea Bancară fără al treilea pilon, deci mi-este greu să răspund la a doua parte a întrebării noastre. Sunt convinsă că al treilea pilon al Uniunii Bancare va fi propus mai degrabă de vreme decât uh, mai târziu, iar diferiții piloni se consolidează reciproc. În ceea ce privește securitizarea, este un, proce un uh, procedeu um, care este foarte, care ne este drag uh, și um, la care ținem foarte mult. Ne bucură deci să vedem că progresează. Propunerile ni se pare că găsesc echilibrul între um, echilibrarea pieței de securitizare prin a face mai atrăgător uh, mai atrăgătoare piața de securitizare pentru investitor și în același timp menținerea unei naturi prudențiale a pieței și a rețelei. Vorbim despre securitizare cu caracteristici comparabile cu cele propuse uh, în cadrul uh, securitizării. Este simplă, transparentă și standardizată. Considerăm, deci, că este corect să se facă o, o diferențiere între acest tip de securitizare și o securitizare de tip mai complex sau mai opacă. Am uh, propus, de, de asemenea, există criterii propuse pentru această securitizare STS care ni se par potrivite și adecvate. Și uh, consecințele vor fi uh, proporționale cu, riscul, cu profilul de risc al acestor operațiuni. Bineînțeles, acest lucru merge mână în mână cu criterii robuste de a decide ce înseamnă securitizarea STS, ce înseamnă simplu, transparent, standardizat. O procedură de atestare și o supraveghere riguroasă, bineînțeles, pentru că trebuie ca supravegherea să fie riguroasă, ceea ce ne dorim și noi. Dar există loc pentru această securitizare STS. Mulțumesc, Pervonș Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, ați vorbit despre finalizarea Uniunii Bancare, dar nu ați vorbit despre mecanismul de protecție final, acel final backstop. Credeți că va face parte din EDIS sau nu? Aș avea o întrebare. Săptămâna trecută, la forumul economic de la Basel, Klaus Hegling a spus că cu siguranță ar tre- va trebui pus sub semnul întrebării faptul că supravegherea bancară este uh, atașată de BCE. Poate că ar trebui ca aceasta să devină independentă, a spus dumnealui. Spune dumnealui, Uniunea Europeană ar trebui să considere uh, să ia puterea de supraveghere uh, de la BCE având în vedere caracterul impresionant al sarcinii uh, pe care ați îndeplinit-o la Banca Centrală Europeană, um, nu considerați că există um, um, o oarecare subiectivitate atașată cu asta? Și nu afectează asta mecanismul european de stabilitate? Voi răspunde în engleză ca să mă înțeleagă mai mulți oameni, spune doamna Nui. În ceea ce privește mecanismul de protecție, nu m-am referit la el pentru că uh, m-am referit la EDIS și l-am prevăzut mai degrabă în mecanismul unic de rezoluție. Dar, bineînțeles, este foarte important și face parte din pachetul pentru 2020, pe bună dreptate. Între timp vom avea acest acord de uh, facilitare a creditării, care va fi uh, o etapă pentru a ajunge către acest uh, fond uh, unic de rezoluție uh, și, care este un mecanism de protecție. În ceea ce privește supravegherea în cadrul băncii centrale, Bine, poate că eu consider că așa trebuie să fie, pentru că întotdeauna am făcut parte din Banca Centrală. Mie mi se pare foarte de ajutor și mai ales în cadrul unui foarte tânăr mecanism unic de supraveghere. Ar fi fost foarte, ar fi fost imposibil să ne construim structurile atât de rapid și atât de sigur cum am făcut-o, fără sprijinul BCE beneficiem foarte mult de pe urma sprijinului pe care îl putem obține prin, de la celelalte servicii ale BCE, sistemele IT, uh, colectare de date statistice, asistență juridică și așa mai departe. Și, ca să fiu sinceră, în mai mult de 40 de ani de supraveghere nu am nu m-am întâlnit încă cu un conflict de interese. Mă întreb în continuare în ce ar putea consta el. Uh, Aș spune că legislația privind mecanismul unic de supraveghere este foarte bine uh, redactată din acest punct de vedere. Bineînțeles că vrem să fim în conformitate completă cu regulamentul uh, SSM și știu că acest lucru contează foarte mult pentru o serie întreagă de țări din acest mecanism. Deci suntem foarte prudenți pentru a ne asigura că este respectat în totalitate principiul separării. Deci, nu văd care ar fi motivul, cred că ar fi dificil să fim la fel de eficienți și ar fi fost dificil să fim atât de eficienți în construcția sistemului uh, fără acest lucru. Dar, bineînțeles, legiuitorul va decide, nu noi o vom face. Sincer, însă eu nu văd niciun motiv pentru care uh, să nu putem beneficia de, de pe urma sprijinului nostru de la BCE în respect, cu respectarea totală a principiului separării. De asemenea, în raportul Bruegel este o, uh, menționată o uh, evoluție pozitivă Asta ca să vă vorbesc și despre uh, foruri independente care se referă la asta. Mulțumesc, Bernd Luke. Guten Tag, Frau Nui. Ich werde auf Deutsch sprechen. Bună ziua, doamna Nui. Eu, vor, voi, eu voi vorbi în germană. Am o serie întreagă de întrebări. Voi începe în primul rând cu uh, personalul la SSM am aflat că se vor crea 160 de posturi noi echivalent uh, în urma întreagă în 2016, plus o serie întreagă de posturi, uh, nu se știe exact cât, în 2017, pentru uh, sarcini care erau previzibile, atât inspecțiile la fața locului, cât și uh, actualizările metodologice, cât și verificarea modelelor interne. Mă întreb numai cine controlează și cine frânează creșterea unei instituții. Instituțiile întotdeauna au uh, tendința să vrea din ce în ce mai multe resurse. Cum facem să nu se exagereze? În acest uh, context, aș vrea de asemenea să știu dacă uh, va avea loc și o reducere a personalului la nivel național. Văd că Um, costurile pentru personal sunt 25% din taxele pentru SSM, deci foarte scump. Apoi, o doua întrebare, în ceea ce privește direcția pe care o va lua supravegherea uh, în cadrul securitizării ce se face. Încercăm să legăm responsabilitatea um, și uh, compensațiile unele de celelalte și în același timp uh, la EDIS se separă uh, și uh, se vorbește despre partajarea riscului. Nu este vorba de o evoluție contradictorie. Acest fapt că încercăm uh, să separăm uh, aceste două și apoi nu considerați că EDIS va duce la o distorsionare a pieței prin faptul că băncile care sunt în afara Uniunii Bancare uh, vor avea uh, cerințe uh, mai puține impuse față de cele care participă la Uniunea Bancară. Thank you for, for your questions. Uh, regarding staffing uh, in the SSM. Mulțumesc. În ceea ce privește numărul de personal în SSM, numărul de personal necesar pentru supraveghere a fost decis înainte de crearea sistemului unic, mecanismului unic de supraveghere. Și uh, s-a stabilit uh, cumva pe uh, o abordare uh, de proiect. Deci s-a văzut uh, în general și apoi acum trebuie clarificat, precizat. De asemenea, am uh, descoperit că situația era mai complicată decât ne așteptam. De exemplu, în cadrul actual al SSM nu există niciun fel de delegare. Deci toate deciziile sunt luate la nivelul uh, Consiliului de Supraveghere, inclusiv uh, decizii care înainte erau luate la nivel mult mai jos. Și pentru fiecare decizie este nevoie de o notă. Altfel, cei care trebuie să ia decizia la uh, nivelul uh, în, cel mai înalt nu vor ști exact uh, ce decizie să ia. Chiar și acest fapt uh, crește în mod semnificativ nevoia de personal care trebuie să ne scrie kilometri și kilometri de note. Aceste note poate ar putea fi mai scurte sau numai o ar putea, deciziile ar putea fi luate după, în urma unei discuții dacă ar fi luate la un nivel mai scăzut. De asemenea, lipsa armonizării reglementărilor europene Uh, este o mare problemă. În ceea ce privește um, evaluarea pentru personal, este o, o standardizare minimă în directivă uh, și noi evaluăm persoane din 19 regimuri diferite de SSM și uh, trebuie ca aceste persoane să dea autorizați în 19, 19 regimuri diferite. Dacă este armonizat, am avea nevoie de mai puține persoane. De asemenea, uh, lucrăm atât de mult la OND-uri, la opțiunile și discrețiile naționale. Nici acest lucru nu este foarte pozitiv. Ar fi mult mai ușor dacă am avea reglementări care să ofere mai puține opțiuni uh, naționale. Apoi, cine controlează? Ei bine, pot să vă spun că trebuie să avem justificări uh, foarte puternice în fața Comisiei de Buget, în fața Comisiei de Audit a BCE, în, fa- în fața BCE și apoi în fața uh, Consiliului de Guvernare, care trebuie să ia deciziile. Și ne-a luat timp să venim cu aceste justificări pentru, acești, uh, aproxima- pentru aceste aproximativ 170 de posturi. Fiecare dintre acestea au fost explicate destul de uh, precis și cele 70 de posturi în plus ce urmează să fie create sunt condiționate de fiecare dată de un raport uh, în care explicăm um, câtă eficiență putem câștiga um, în, și în alte domenii prin aceste angajări. Încă un lucru pe care l-aș adăuga. Ați vorbit despre reducerea um, personalului în autoritățile naționale. E bine, depinde. Sunt unele care au suficient personal, altele care nu au deloc suficient. Și uh, o serie dintre cei care se mută la Frankfurt pentru a-și exercita uh, activitatea de supraveghetori, în, continu- în continuare nu au fost uh, înlocuiți în autoritățile naționale. Cerințele și evaluările noastre se bazează pe faptul că aceste autorități uh, își asumă un angajament de a oferi un număr de personal. Uh, nu întotdeauna o fac și sper că o vor face, pentru că acesta este echilibrul corect. Eu nu cred personal că o instituție mai mare este uh, mai bună automat. Deci trebuie să găsim un echilibru între autoritățile naționale și BCE. Cred că asta este cel mai bun lucru pe care îl putem face. Mulțumesc, Silvi Gular. Da, mulțumesc. Aici sunt în stânga în sală. Extrema stânga, ca să avem așa o schimbare. Bun, vreau să mulțumesc pentru prezență. Eu aș fi vrut să vă vorbesc despre raportul pe care l-am adoptat cu mare majoritate în plen și care se referă la locul pe care îl are Uniunea Europeană în cadrul instituțiilor financiare globale. Și avem neliniști în ceea ce privește uh, sistemul de asigurări, deci nu mă refer doar la sectorul bancar și cred că există și dificultăți în ceea ce privește uh, regulamentele prevăzute de Comitetul de la Basel. Și vreau să vă uh, înștiințez despre faptul că e adevărat că avem nevoie de o capacitate de acțiune la nivel global. Evident că ne dorim o stabilitate financiară globală, evident. Nu vrem să pierdem din vedere nici nevoia de o exper- expertizare la nivel independent. Însă, în fond, de unde are Comitetul de la Basel acea legitimitate pentru a adăuga la o muncă destul de considerabilă și de voluminoasă desfășurată pe ani de zile în ceea ce privește sistemul de supraveghere și prezența dumneavoastră astăzi de altfel demonstrează că s-au făcut progrese și atunci cum considerați dumneavoastră acest val de regulamente ce va fi produs curând de către Comitetul de la Basel. Și cum am putea, într-o perioadă în care creșterea este slabă, în anumite state membre este chiar absolut insuficientă, cum am putea să justificăm o strângere a șurubului din punct de vedere al capitalului suplimentară și care ar putea afecta nu numai țări europene, ci și uh, la nivel internațional, fără să fi rezolvat mai întâi problemele de stabilitate. Mulțumesc. Dacă am dați voie, am să răspund tot în limba engleză. În termenii de referință pe care îi avem, uh, i-am oferit comitetului de la Basel, în ceea ce privește munca de supraveghere, evident că ei au reprezentanți și la noi, la Banca Centrală Europeană, Victor Constanțiu, și de altfel chiar împărtășește uh, aceeași uh, poziție ca și Mario Draghi, deci după cum vă spuneam, Europa este foarte bine reprezentată în acest comitet de la Basel, iar mandatul este unul foarte clar. Nu trebuie să existe o sporire semnificativă a cerințelor cuprinse în pilonul 1. Da, am putea să aveam câteva precizări, însă cerințe suplimentare la nivel global nu ar trebui să ducă la o sporire uh, a cerințelor de capital. În al doilea rând, recunosc faptul că toate elementele la care ne referim au această tendință de a merge cam în aceeași uh, direcție și asta va depinde foarte mult mm, de noua abordare în materie de standardizare felul în care vom calcula aceste instrumente și care va fi abordarea noastră în materie de standardizare. Însă, a existat o majoritate covârșitoare pentru a spune că nu ar trebui să existe o sporire semnificativă a capitalului, uh, a cerințelor de capital. Ar trebui să găsim o altă soluție. Da, am văzut uh, câteva studii și câteva cercetări făcute la nivel de bănci pentru a propune ceva diferit, o abordare diferită, însă, în același timp, am avut ocazia să constat că abordarea este disparată, element cu element, fără a ține seama de uh, um, imaginea per ansamblu. Și dacă trebuie să ții seama de toate elementele posibile pentru a ajunge la un rezultat final. Însă o sporire a cerințelor de capital, în principiu acest lucru nu trebuie să uh, aibă loc pentru că acest lucru nu face parte din mandatul acordat. Iar în ceea ce mă privește, mai există și un alt motiv pentru care sunt, am o poziție puternică aici, este că îmi doresc spațiu de manevră pentru pilonul al doilea. Și dacă avem prea multe cerințe în pilonul 1, atunci nu mai avem niciun fel de marjă de manevră în pilonul 2. Deci, e clar că mandatul este foarte clar, uh, uh, mandatul acordat acelor guvernatori din umbră, între ghilimele, așa cum se spune. Președintele, mulțumesc. Cred că noi, ca și Parlament, va trebui în mod clar să ne aplicăm din nou asupra acestui subiect, eventual împreună cu dumneavoastră, eventual cu reprezentanți din partea Comisiei Comitetului de la Basel și să continuăm această discuție. Acum, Fabio De Masi. <clears throat> Mulțumesc, doamnă Nui. Față de ceea ce a spus doamna Beres cu conflictul de interese între supravegherea bancară și politica financiară. Eu ajung la o altă evaluare. Mă uit uh, la raportul Euro Intelligence, mă uit și la documentele puse de BCE la dispoziție, dar despre care nu avem voie să vorbim aici și mie mi se pare că da, aceste conflicte există. Însă vă înțeleg, dumneavoastră reprezentanți, reprezentați aici uh, BCE-ul și faceți o altă evaluare. Am însă o întrebare concretă despre o bancă din Hamburg, din orașul meu. Comisia Europeană a decis că Hasra Bank poate avea uh, poate cumpăra uh, credite neperformante în valoare de 6,2 miliarde de euro. Dar uh, trebuie să se întâmple la o valoare realistă de piață și la începutul lunii martie Comisia Europeană, potrivit mai multor rapoarte media, a fost de acord cu 60%, ceea ce însemna 2,5 miliarde de euro să fie răscumpărate, însă potrivit altor articole din, de săptămâna trecută din Hamburg, supraveghetorii, auditorii, au uh, susținut că e pusă în pericol banca, pentru că au fost depășite cotele de capital propriu și, prin urmare, Până la urmă, doar valoarea de 5 miliarde de euro va mai fi avută în vedere, cu o cotă de 50%. E un bazar politic și nu considerați oare că astfel e periclitată supravegherea bancară, pentru că mi se pare că cifrele sunt permutate până ce se potrivesc. Și în al doilea rând, ce părere aveți cu articolele potrivit cărora Italia și Franța sunt împotriva unor cote de capital propriu uh, în cazul în care se depășește 8% și uh, se spune de asemenea că TELAC trebuie transformat în acțiuni. Nu credeți că regulile date de noi aici sunt astfel slăbite? Vă mulțumesc! Well, uh, you mentioned... Da, dumneavoastră ați menționat dacă nu cumva există vreun conflict de interes public-privat. Sincer, nu. Nu cred că există așa ceva. Poate că uh, e un regim pe care îl cunosc foarte bine și, sincer, tot ceea ce s-a făcut până în prezent în regulamentul SSM și regulile interne de procedură din partea BCE sunt în așa fel concepute pentru a evita un astfel de conflict de interese. Și evident, eu știu că sunt foarte controlată și vicepreședintele, colegul meu din Germania, a crescut într-un mediu, să zic așa, diferit. Uh, însă, de asemenea, are o abordare diferită, însă cred că am reușit să găsim un echilibru bun. Acum, în ceea ce privește restul întrebărilor dumneavoastră, nu pot să fac comentarii în ceea ce privește cazuri sau instituții în mod individual. Acum, cu acestea fiind spuse, supraveghetorii nu furnizează date și cifre până când uh, nu au cizelat uh, analiza. Deci noi venim cu uh, o analiză coerentă, la nivel global și evident că trebuie să ținem seama și de cadrul existent. Există, spre exemplu, bănci care fac parte din anumite planuri pentru a utiliza anumite ajutoare de stat, uh, uh, pentru că știți că există reguli și regulile acestea trebuie să fie respectate și trebuie să ne asigurăm că băncile respectă aceste reguli, e ceva normal. Asta exista și înainte de mecanismul unic de uh, supraveghere și vor exista și după. Iar în ceea ce privește TELAC, capacitatea totală de absorbire a pierderilor, e o muncă în continuare care se desfășoară. Ne punem întrebarea ce facem cu acest TELAC, ce ar trebui să facem în Europa, Oare nu cumva băncile n-ar avea dintr-o dată mai multe constrângeri în acest sens? dacă se introduc noi cerințe la nivel internațional, e clar că ceva care poate fi abordat de către Parlamentul European în comisia dumneavoastră în următoarele săptămâni, în următoarele luni. Așa că nu cred că mai am, aș mai adăuga ceva în plus. Nu cred că putem spune acum, încă de pe acum, care ar trebui să fie legătura care să fie stabilită între MREL și TELAC. Oricum, va trebui să mai așteptăm. Thank you. And we surely will. Domnul președinte, cu siguranță, da, cu siguranță vom mai aștepta și vom mai reveni ulterior la acest subiect. Și acum, Filip Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnă Nui. Am patru întrebări foarte rapid la care puteți răspunde în mod telegrafic fără niciun fel de probleme. Mai întâi, dumneavoastră spuneți că faptul că nu sunt uh, respectate criteriile din pilonul 2 n-ar trebui să ducă la o restrângere a dividendelor acordate. Însă mie nu mi se pare că aceste cerințe sunt mai puțin constrângătoare decât cele din pilonul 1, ci sunt mai degrabă specifice pentru fiecare instituție, așa că nu înțeleg foarte bine această interpretare. Nu sunt de acord cu ea. În a doua întrebare, sunteți de acord cu doamna König și anume că trebuie să impunem băncilor sistemice un prag de 10 de MRL și acest lucru nu trebuie să fie negociabil. Întrebarea a treia. Uh, acele împrumuturi neperformante. Eu am impresia că în continuare avem această bubă de vreo 10 ani de zile. Oare n-a venit momentul să să o spargem buba și să găsim o soluție pentru a elimina orice nesiguranță în ceea ce privește aceste credite neperformante. Și, în final, în ceea ce privește riscul zero, Uh, referitor la riscul datoriei suverane. Oare sunteți de acord cu ideea că acordăm acest risc zero cu condiția ca fiecare instituție să aibă un portofoliu de obligațiuni de stat deci tipizat, standard, destul de bine uh, ponderat în funcție de importanța fiecarei uh, obligațiuni la nivel european. Deci dacă o bancă are în portofelul său 19 obligațiuni diferite, atunci din zona euro, atunci riscul este egal cu zero. Pardon. J'ai fait court pour les poser. Ah, <laughs> nu știu dacă pot să răspund la toate aceste întrebări, așa cum spuneați, în stil telegrafic. În ceea ce privește pilonul al doilea, clarificarea pe care am primit-o din partea Comisiei Europene după ce am solicitat-o, pentru că existau diferite sisteme pentru a defini cerințele pilonului 2 în funcție de acționari, pilonul 1, pilonul 2 și diferitele niveluri, e bine, este că acum trebuie să facem o distinție între cerințele din pilonul 2 și respectarea acestora, ceea ce înseamnă că nu se acordă dividende dacă nu se respectă regulile și ghidul îndrumător. Cu acestea fiind spuse, după cum am spus și în prezentarea mea, ne așteptăm din partea băncilor să ia foarte în serios aceste cerințe și să nu încalce ghidul îndrumător și să-l ia foarte în serios. Noi suntem de părere că este o cale bună de a menține nivelul de capital. O să dureze ceva vreme până când ghidul îndrumător va deveni o cerință ca atare. De multe ori ele, de fapt, devin cerințe ca atare având în vedere evoluția. Însă, la urma urmei, vrem să menținem nivelul de capital în sistem. Acum, în ceea ce privește MREL, depinde 8% sau un alt prag. Dacă e să considerăm o comparație între MREL și TELAC ar trebui să vedem dacă nu cumva un prag de 6% plus sau eu știu, nu știu, mai putem adăuga ceva după virgulă. Dacă nu cumva acesta ar fi pragul potrivit pentru a implementa TELAC pentru băncile europene. Acum, nu putem cere mai multe de la bănci mici și mijlocii, cărora deja le cerem să respecte niște cerințe globale. Și uh, vă mai amintesc de asemenea că uh, termenul prevăzut este 2019 pentru uh, instrumentele financiare, în timp ce TELAC e pentru anul acesta. Și de altfel, de multe ori s-a ținut seama și de capacitatea de bail-in uh, pentru aceste bănci. Uh, vedeți că sunt elemente diferite. În sistemul de bail-in și de valoare a datoriilor poți să mergi până la depozite, la garanțiile de depozite. Știu că există un prag fixat de 100.000 de euro de garantare a depozitelor. Deci, am putea spune că, pe de altă parte, TELAC și, din fericire, avem și MREL. Aici discutăm despre o datorie subordonată, capital, diferite instrumente financiare. Vedeți că nu sunt elemente comparabile, similare și de altfel nici scopul lor inițial nu este același. Sistemul de bail-in sau MREL, indiferent care ar fi nivelul, este să permită o recapitalizare a băncilor bune, acelea care sunt relansate pe piață după mecanismul de rezoluție unică. Să eliminăm riscul care a existat și dacă o bancă a devenit o bancă fără risc, o bancă bună, atunci va avea mai puțin nevoie de capital pentru că Uh, are capitalul necesar. Apoi, în ceea ce privește rata aceea de risc zero, e bine, uh, legiuitorul în uh, înțelepciunea sa este cel care a luat această decizie, că ar fi înțelept să acționăm așa și uh, termenul limită este uh, pentru 2020, pachetul prevăzut pentru până, de implementare până în 2020. Acum, ceea ce observ este că se încearcă o combinare a calității și a concentrării diferitelor datorii suverane. Uh, e o abordare inteligentă, acum să vedem concret. Și acum, în ceea ce privește nivelul de expunere, ajungem acum încet, încet la finalul muncii și cât de curând vom fi în măsură să vă spunem exact ceea ce dorim să facem pentru a înainta în acest uh, dosar. Thank you. This issue of the... Mulțumesc. Da, bun, acum ne-am lămurit cu pragul acela de Vreau să vă amintesc că 1844 e diferit de 1845. Sunt două lucruri diferite. Din partea FDD e cineva? Nu? Atunci domnul Mono. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamna președinte. Două întrebări în ceea ce privește uniunea bancară, evident. Dacă e să constituim diferitul diferitele piese ale puzzle-ului instituțional european, observăm că există o oarecare schizofrenie în ceea ce privește mecanismele de rezoluție unică și politica europeană în domeniu. Și văd o contradicție aici. În, în timp ce SSM se ocupă de profitabilitatea redusă a băncilor, în același timp BCE are o, o, o, o politică de rate de dobândă negative care afectează profitabilitatea și ni s-a spus că în 2008, da, bun, am scăpat de acele agenții de uh, rating cu practici îndoielnice, dar observăm că în același timp avem exact aceleași agenții care sunt utilizate în continuare de BCE. SSM are ambiții și anume să rezolve problema creditelor îndoielnice care există în Europa. Ori Direcția Generală Concurență blochează toate inovațiile și mai concurențiale pentru că vrea să interzică ajutoarele de stat. Și s-a pierdut astfel luni de zile pentru a putea lupta împotriva acestor credite neperformante. Acum, directiva Uh, referitoare la cerințele de capital a intrat în vigoare și băncile sunt neliniștite pentru că uh, se reduc depozitele și există în continuare incertitudini pe multe aspecte, mai ales criteriile de declanșare a uh, încasării încasarea acestor, acestor titluri, de declanșarea pragului MRL și așa mai departe. Și atunci instanțele europene trebuie să vină cu o influență pozitivă asupra evenimentelor și atunci autoritățile naționale prudențiale, care este rolul lor? Ele ar trebui să intervină. Care e părerea dumneavoastră? Acum ce privește băncile din Grecia. BCE împreună cu Troica au dus la o gestiune sub tutela a băncilor din Grecia, dar ce observăm? Că nu se reduc uh, creditele neperformate în aceste bănci în ciuda semnării unui nou uh, program de asistență financiară. Și atunci, care sunt măsurile pe care doresc să le las pe termen scurt? Dacă SSM nu a avut niciun fel de impact pozitiv asupra nivelului de credite îndoielnice asupra acestor bănci care sunt sub supraveghere, atunci cum anume SSM-ul acesta va fi aplicat cu eficiență în uh, toate băncile europene? Si pour, euh, pour ces questions. that uh, I... Cu privire aceste întrebări, constat uh, lipsă de consecvență la nivelul modului în care funcționează instituțiile europene. Cred că este totul în deplin acord cu separarea uh, principiilor. Și da, facem tot posibilul pentru a fi buni supervizori într-un mediu uh, care pune provocări băncilor. Totodată, costul finanțării băncilor a fost redus cu această politică, iar calitatea creditelor a fost și ea îmbunătățită. Și, bineînțeles, totul este o mare provocare pentru profitabilitatea băncilor. Dar băncile sunt niște afaceri dinamice care acționează și funcționează în diferite contexte. Creșterea scăzută, inflația scăzută complică totul pentru bănci este așadar un moment bun pentru bănci să evalueze durabilitatea modelului antreprenorial ca să fie mai eficienți cu toții. Este loc de mai bine întotdeauna. Mi se pare că băncile se pot descurca mai bine în termen de eficiență, de exemplu. Digitalizarea, de asemenea, nu este un lucru care să poată fi aplicat tuturor clienților, dar există o categorie de clienți care ar aprecia mai multă digitalizare pentru serviciile bancare ca să îmbunătățească eficiența și astfel. Nu o să intru acum în toate elementele pe care le-ați menționat. E vorba de incertitudinea pe care ați menționat-o și timpul cât durează să poți face o bună activitate legislativă. Sunt de părere că multe lucruri s-au petrecut foarte repede, cum ar fi regulamentul SSM, care a fost înfăptuit în mai puțin de 2 ani de zile, foarte, foarte rapid așadar. Apoi, în ceea ce privește expunerea cu creditele neperformante, menționați în special cazul băncilor ele care lucrează pe ceea ce li se cere din partea instituțiilor și deocamdată nu sunt în urmă. Așadar, cooperarea este una foarte bună cu supraveghetorii și auditorii BCE pentru a crea acest cadru și pentru a avea în vedere acele cerințe de competență și onorabilitate care trebuie respectate. Sunt foarte multe lucruri importante și bune care au loc acum cu privire la băncile din Grecia. Nu mă îngrijorează această evoluție. Ce va fi de făcut, va fi de făcut și gata. Mulțumesc, José Manuel Fernandez. Obrigat, Mulțumesc domnule președinte, și mulțumesc, doamnă Daniel Nui. Dumneavoastră, în funcția pe care o aveți, aveți un rol foarte important. Um, supravegheați băncile europene, inclusiv banca cea mai mare din Portugalia, Caixa. Și acum uh, vor fi injectați bani ai contribuabililor nu știu, parcă vreo 15 miliarde de euro, asta este suma avută în vedere. Deci, care e poziția SSM cu privire la așa o faptă? Pare rău, e vorba de fapt de 4 miliarde de euro, spune vorbitorul. De ce am ajuns într-o asemenea situație? Vorbim despre niște sume impresionante, totuși. Mulțumesc. Well, uh, more uh, equity is always... Sigur, uh, Faptul că există capital e un lucru bun pentru auditori. Nu voi comenta acest caz individual, dar dacă o bancă este o bancă publică, evident de capital se ocupă statul. Când banca are nevoie de sprijin, de capital, atunci statul se ocupă. Asta este situația obișnuită. Dincolo de asta, Digi Competition analizează îndeaproape această situație. E vorba de bănci publice care cer capital în plus din partea statului și care sunt obligate să demonstreze că sunt pe profit și că e o investiție obișnuită, de capital obișnuit, nu ajutor de stat. Deci eu una, nu doresc să intru în mai multe detalii, dar dacă norma aceasta e valabilă pentru Portugalia, e valabilă și pentru Germania, e același lucru. DG Competition de la Comisie va verifica pentru a vedea că este o investiție obișnuită și nu ajutor de stat. Mai mult decât atât, eu nu pot să spun. Thank you, Eva Kaili. Eva Kaili. Uh, thank you. Thank you, Chair. Thank you, Ms. Nui. Uh, everybody here knows... Mulțumesc, doamnă Nui. Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea știe că uh, există uh, stimulente de investiție în bănci care depășesc sfera responsabilității sociale. Am văzut în mai multe state cum uh, structura instituțională a băncilor este slabă, iar structura bancară și, în general, incompetența din acest uh, domeniu de a monitoriza și controla uh, situația a permis apariția unor anomalii. Băncile au crezut că pot să-și sporească profitul comportându-se eronat. În continuare fac asta, ceea ce a însemnat asumarea unui risc uh, ascuns, uh, uh, cu bumuri și bule de credit și în cele din urmă s-a ajuns la criza globală financiară și criza din zona euro. Riscul acesta de comportament, de conduită, este și unul cu efect de contagiune. SSM, după cum spuneați noastră, încă nu a tratat exhaustiv această moștenire în toate cele 28 de state membre. Să nu uităm că există și o cultură operațională diferită în fiecare stat membru. Este un element critic pentru, critic, mă scuzați, pentru că succesul SSM depinde de monitorizarea și gestionarea acestor diversități, cum spuneați și dumneavoastră. Și doresc să spun că în ceea ce privește Grecia, procesul de evaluare și supraveghere și gestionare bancară a fost unul neadecvat, pentru că în trecut nu s-a avut în vedere riscul ascuns și există până la urmă un risc sistemic care a fost trecut cu vederea. Întrebarea mea este așadar, ce are de gând să facă SSM pentru a pune pe tapet și uh, problemele de conduită bancară? Pentru că, în cele din urmă, și acest lucru este vital pentru creșterea din domeniul bancar. Au fost uh, trădați cetățenii pentru că ei au plătit și în continuare plătesc în anumite state membre capitalizarea băncilor. Și o altă întrebare. Aveți intenția și dacă da, cum să introduceți niște matrițe relevante de evaluare în metodele dumneavoastră cu privire la riscul cuantificabil operațional? Well, um, misconduct, risc... Uh riscul acesta de conduită, riscul operațional, iată niște riscuri, niște tipuri de risc delicate, pentru că se merge dincolo de regulamentele financiare. Se ajunge la embargo, la pierderi în anumite state. Și în mod clar, trebuie să facem tot posibilul pentru ca banca să priceapă ce risc își asumă dacă se învârte în acest mediu. Să avem în vedere și definiția proprie a riscului cu evaluări adecvate ale uh, măsurilor de risc. Și cu preîntâmpinarea, cu uh, preîntâmpinarea unor uh, comportamente eronate, unor probleme de conduită. Pentru asta, evident, e nevoie de un bun control intern. Noi înșine încercăm să mergem în profunzimea anchetelor când suspectăm că anumite bănci s-au comportat greșit. În trecut, acest lucru a fost strâns legat de operațiunile de piață, de când cu mediul bail-in eu cred că riscul este pretutindeni. Băncile trebuie să se asigure că față de clienți, față de investitori, se oferă toate informațiile necesare, inclusiv riscul de bail-in pe care și-l asumă. Dumneavoastră ați menționat cazul băncilor elene. Eu nu cred că acest risc este cel mai important pentru băncile de acolo. Există, da, dar n-aș numi acest risc ca fiind uh, pe locul 1. Uh, mai e și riscul de credit și multe alte tipuri de risc. To, to, to your question. Thank you. Eu sper că v-am răspuns la întrebare. Mulțumesc. Brian Hayes. Thank you, President Galtieri, and Um, mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamnă Nui, bine ați revenit în comisia noastră și vă mulțumesc pentru prezentare. Prima mea întrebare se referă la uh, importanța de a identifica riscul din sistemul financiar, din sistemul bancar, în plan european și de a înțelege ce vom face cu acest risc. Nu vă voi cere un comentariu cu privire la cel mai mare risc pentru sistemele bancare care au expunere față de piața britanică, de exemplu chestiunea Brexit, dar mă interesează ce a făcut SSM până acum pentru a sublinia acest risc în fața băncilor care sunt uh, foarte expuse. Uh, băncile din țara mea, din Irlanda, dar și din alte părți. Pentru că, din ce îmi dau eu seama, BCE și SSM sunt în legătură cu băncile din Irlanda și din alte locuri pentru a-și da seama care le sunt perspectivele în cazul Brexit. Există o expunere a depozitarilor, de exemplu. Puteți să faceți o evaluare în fața comisiei noastre cât de pregătite sunt aceste bănci pentru scenariul Brexit, mai ales dacă riscul devine palpabil. Și, în al doilea rând, Există niște planuri de urgență adecvate în caz de Brexit, pentru că va fi o situație complet nouă de audit, una cu care nu ne-am mai confruntat până acum. Și apoi, dacă instituțiile financiare, precum JP Morgan, și-ar publica bilanțul pentru investitori și informații față de uh, ceea ce fac în caz de Brexit, atunci cum uh, înțelegem noi riscul? Pentru că oamenii au dreptul să știe ce au făcut uh, băncile lor ca plan de urgență pentru a-și da seama dacă într-adevăr în situația, unui, în situația Brexitului sunt acoperiți? Mulțumesc foarte mult pentru această situație, pentru această întrebare, mă scuzați, grea cu privire la Brexit. Eu nu o să fac niciun fel de prognoză, um, nici măcar nu mă voi referi la consecințele unui potențial Brexit, dar mă voi referi la activitatea auditorilor. Noi suntem parte dintr-o instituție mai mare care se pregătește, dacă e necesar, pentru asta. Bineînțeles că lucrurile se întâmplă bancă cu bancă. Deci pentru fiecare bancă care va suferi un impact, avem uh, o analiză de la echipa comună de supraveghere cu privire la un potențial impact. Deja am cerut cu ceva vreme în urmă planuri din partea băncilor care diferă foarte mult uh, de la unul la celălalt cu privire la posibilul impact și posibilul risc de acoperit și noi verificăm exhaustiv aceste planuri pentru a ne da seama dacă într-adevăr pot face față pieței. Dar este aproape business as usual pentru băncile care se pregătesc în fața unor anumite scenarii. Și este foarte bine să avem un asemenea exercițiu pentru Brexit, de ce nu? ca să ne dăm seama că trebuie să fim pregătiți pentru um, agitație la o adică. Deci salutăm acest exercițiu în care suntem acum implicați și nu rămâne decât să așteptăm rezultatul. Să vedem dacă vom pune în aplicare planurile sau nu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele Gualtieri. Peter Zimon. Stimate doamnă Nui, aici sunt. Am două întrebări în această după-amiază pentru dumneavoastră. Se referă ambele la lucruri uh, față de care v-ați asumat o poziție, dar vreau să mergem un pas uh, uh, înainte cu ele. V-ați referit la EDIS, și la faptul că partajarea riscului și reducerea riscului sunt lucruri care merg mână în mână sau care ar trebui să meargă mână în mână. Ce măsuri de reducere a riscului concret ar fi necesare, în opinia noastră, ca o precondiție pentru EDIS, pentru Schema Europeană de Garantare a Depozitelor? Și, în al doilea rând, mă refer la supravegherea încadrată la BCE. Dumneavoastră ați spus cum și de ce s-a ajuns la asta și noi care am fost aici la vremea respectivă știm cât de important a fost presiunea în fața crizei financiare de a acționa rapid. Dar mă refer acum la ce va veni, la viitor. Consiliul eh, director s-a întâlnit în martie și Ignațiu Angeloni la Frankfurt a vorbit despre faptul că la un moment dat trebuie să stipulăm niște condiții contractuale pentru crearea unei supravegheri independente, deci în afara BC-ului. Ce părere aveți despre asta? Care este poziția dumneavoastră și de perspectivă, cum credeți că ar trebui să arate supravegherea? La cine să fie ancorată? Pentru că o să luăm, adică vom lua vreodată decizia de a regândi încadrarea la BCE și dacă da, cum calendaristic vorbind? Care este părerea dumneavoastră? Vă mulțumesc! I know that uh, cutting the nexus between uh... În ceea ce privește reducerea și partajarea riscului și în ceea ce privește um, măsurile legislative, sunt elemente prioritare și pe bună dreptate, deci salut toate măsurile legislative care vor fi implementate în timpul acestui proces și vreau să fac câteva observații generale. E important ca băncile să fie mai sigure și mai sănătoase. E treaba mea și dacă îmi fac treaba cum trebuie, pentru că cu asta mă ocup, atunci eu cred că reducerea aceasta a riscului va surveni și doar printr-o bună supraveghere. Mie mi se pare că deja lucrurile sunt în mișcare. Apoi, în ceea ce privește posibilitatea ca pe viitor, dacă se schimbă tratatul, SSM să fie un organism independent. S-ar putea întâmpla, de ce nu? Eu una nu cred că ar trebui să schimbăm lucrurile. Mie mi se pare că ele merg bine așa cum sunt acum, dar în mod cert, legislatorul va decide la vremea respectivă. Își va da seama dacă am avut succes în a menține băncile uh, sigure și sănătoase. Și atunci, întrebarea este, riscă legislatorul să schimbe ceva ce funcționează? Sau poate că vor surveni alte motive, poate că nu vom avea succesul scontat și atunci va fi necesară o schimbare. Eu una mă voi strădui să continuăm lucrurile bune care există. Asta e părerea mea, dar decizia aparține legislatorului care, evident, poate ancora supravegherea oriunde își dorește, importantă rămânând calitatea supravegherii. Mulțumesc! Încă o întrebare adițională la EDIS. Bine v-am înțeles eu oare când ați spus că față de ceea ce există din punct de vedere legislativ cu măsurile de reducere a riscului, nu mai sunt necesare și alte măsuri și că sarcina supraveghetorilor este suficientă sau ați spus că mai sunt necesare și alte măsuri în plus de reducerea riscului? Nu, n-am spus asta. Reducerea riscului este pe placul supraveghetorilor și eu uh, accept orice reducere a riscului vine înspre mine. Mă gândesc că legislatorul va lua măsuri în acest sens. Totodată, cred că avem nevoie de acest pilon 3 al Uniunii Bancare și că avem nevoie de un mecanism unic pentru schema de garantare a depozitelor. Noi vom contribui, evident, la acest efort de reducere a riscului, făcând ca băncile să fie mai uh, sigure. Dar alt exemplu de ce ar trebui să se facă la capitolul reducerea riscului, eu nu am. Sunt convinsă că legislatorul va decide și va furniza rezultate în acest sens. Mulțumesc! Să știți, acest braț al, al legiferării deja s-a referit uh, uh, la aceste subiecte și a uh, exprimat opinia și este clar pentru o agendă de reducere a riscului. Deci avem o poziție comună aici. Jose Manuel Fernandez încă o dată. Mulțumesc foarte mult! insist uh, încă o dată pe uh, problema depozitarilor Caixa Geralda. Guvernul deja a oferit 2,7 miliarde de euro și acum e vorba de alte 4 miliarde de euro. Impresia este că președintele SSM consideră că nu este un eșec toată această poveste. Și dacă tot discutăm despre asumarea răspunderii, nu este oare un eșec al SSM ceea ce se întâmplă acum în Portugalia? Considerați că este normal pentru ca contribuabilii să injecteze asemenea uh, sume de capital? Și mai am o întrebare despre o altă bancă. în a cărei rezoluție a fost implicată în decembrie 2015, BANIF. Vreau să știu dacă autoritățile portugheze v-au uh, stresat, v-au au pus presiune pe lângă dumneavoastră ca să găsiți o soluție până la finele lui decembrie 2015, în așa fel încât să nu se mai intre în 2016 cu această problemă. Deci uh, au existat presiuni din partea autorităților, ați avut contacte a priori cu Santander sau cu alții care erau pretendenți la acapararea Banif. Dacă da, ce fel de contacte și uh, ați contactat autoritățile portugheze sau nu pentru a le prezenta și alte posibilități? Sau ați lucrat exclusiv cu Santander? A existat vreun temei juridic pentru ca Santander să fie implicat uh, în mod special? Mulțumesc. În Keisha, I păi la Keisha. Nu mai am nimic de adăugat față de ceea ce v-am spus deja. Și apoi, în ceea ce vește Banif, E foarte simplu. Eu nu am supravegheat această bancă, eu nu cunosc această bancă, eu uh, nu sunt autoritatea de rezoluție care a luat măsuri cu privire la această bancă. Um, singura implicare pe care am avut-o a fost că am primit în concediu un telefon din partea Ministrului de Finanțe portughez care mi-a spus că eu, că nu înțelege ce vrea comisia de la el și m-a rugat să-i explic. Eu am încercat să-i explic cam ce am înțeles eu, pentru că legăturile mele cu Digi Competition sunt uh, mai frecvente decât legăturile Ministrului de Finanțe, dar i-am spus și, ca să fiu sigură, voi verifica cu Comisia și am dat un telefon și Comisiei Europene, primind confirmarea că, de fapt, explicația mea fusese justă ceea ce am confirmat ulterior și domnului ministru. Și după această conversație, ministrul mi-a spus, dacă dumneavoastră credeți că ar trebui să știu ceva, altceva, vă rog frumos să îmi semnalați asta. I-am spus, îi spusesem de fapt că comisia mă va ține la curent cu privire la noile evoluții. Și a rămas că păstrăm legătura. Deci când am fost brifată și a Uh, și apoi când am fost brifată de către comisie, am trimis un e-mail ministrului ca să îi prezint părerea mea cu privire la ce consideram eu că e interesant pentru uh, domnia sa. Sunt uh, conversații electronice publice. Ele pot fi accesate, le puteți vedea și n-am avut absolut nicio legătură cu Santander. În plus, n-a pus nimeni, n-a exercitat nimeni presiune pe lângă mine ca să fac ceva sau altceva. N-am, nici, deci nici n-am supravegheat banca, nici n-am fost implicată în rezoluția bancară, doar am transmis o explicație care mi-a fost cerută, altminter nu m-aș fi trezit eu din senin să dau explicații. Și, în plus, totul este public. Eu una sper că acest acest răspuns v-a fost pe plac. Mulțumesc. Domnul von Weizsäcker. Um... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Nui. Aș vrea să mă întorc la problema mecanismului de protecție fiscal și MREL. Din câte am înțeles eu, chiar dacă nu eram încă în acest uh, for, ideea era să avem o solicitare de bail-in destul de generoasă față de experiența istoriei pentru a ne asigura că odată implementat, putem avea un mecanism de protecție în cazul în care ceva merge cât se poate de prost. Și prin bail-in, acest mecanism se poate, s-ar fi putut concentra asupra problemei de lichiditate, nu problemei de solvabilitate, ceea ce ar fi făcut lucrurile mai ușoare. Și astfel am ajunge mai aproape de ideea de a avea un mecanism de protecție bugetar. M-a uimit când ați spus că în cerințele TELAC și MREL că cerințele TELAC și MREL ar trebui să fie calibrate la norme internaționale prin acordul TELAC, mai degrabă decât să fie calibrate în așa fel încât să ne asigurăm că ajungem la acel 8% de bail-in în caz că se întâmplă ceva grav, astfel încât uh, fondul de salvare a băncilor și mecanismul de protecție să poată fi activat. Deci, mă întreb, ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra acordului internațional sau mai mult asupra ideii de a face să funcționeze BRRD, cu ideea ca bail-in-ul să fie fie uh, capital privat, fie uh, datorie, ceea ce este prevăzut oricum în MREL. Asta este întrebarea mea către dumneavoastră. Well, I, I did not say that it should be. I, uh, I... Ei bine, nu am spus că trebuie sau ar trebui să fie în pilonul 1, pilonul 2, uh, cerințele privind capitalul. Sunt uh, destul de sigură că trebuie să solicităm mai mult uh, băncilor sistemice decât băncilor mai mici. Asta spun, de fapt, că mm, cred că este complicat și va fi decizia legiuitorului. Este complicat să avem un MREL uh, european pentru toate instituțiile semnificative, sistemice. 130 de grupuri bancare fa- uh, față de 8 care sunt uh, importante din punct de vedere sistemic. Deci m-am referit la Regatul Unit și la Statele Unite. Bun, Regatul Unit lăsăm deoparte, Statele Unite. Asta am spus. De asemenea, am spus că este posibil ca atunci când s-a decis, s-au decis uh, compozițiile celor două elemente, faptul că beilinul este la un nivel destul de scăzut, deci 8% de pasive pentru acces la fondul de rezoluție, poate include tot felul de pasive. Nu spun că n-ar trebui să fie prezente și sunt probabil prezente, însă dacă MREL este compus precum uh, TELAC din alte instrumente de capital, uh, inclusiv datorie subordonată, este diferit pentru că băncile vor trebui să emită foarte, mult, foarte multă datorie subordonată nici măcar nu știu dacă există o piață pentru atâta datorie. Și tot nu am face băncile mai ușor de supus rezoluției. Iar uh, bailinul în această situație poate merge până la uh, depozitele garantate. Dar nu eu sunt legiuitor, dumneavoastră veți decide. Eu nici măcar nu mă ocup de rezoluție și uh, de a, decide de a decide MRL pentru băncile pe care le supraveghez. Elke König în uh, mecanismul, de la mecanismul de rezoluție se ocupă de asta. Bineînțeles, uh, ne vom consulta, menționăm aceste elemente, dar nu sunt eu cea care decide. Și nu spun că ar trebui să fie cumva. Domnul Weizsäcker, pot să pun o întrebare considerați că este recomandat să impunem un bail-in uh, intern pentru acționarii senior? Doamna Nui, uh, da, este prevăzut. Da, mulțumesc. Discuția a fost una interesantă și uh, foarte um, vie. Ne vom continua uh, discuțiile pe subiecte care țin de responsabilitatea noastră ca legiuitor și nu uh, lucruri care nu țin de supraveghetor. În orice caz, mi se par foarte înțeleaptă și uh, viziunea exprimată de Daniel Nui pe o serie întreagă de subiecte. Mulțumesc pentru această audiere. Vom avea o altă discuție în curând cu dumneavoastră Putem încheia cu acest punct de pe ordinea de zi. Îl văd deja pe Jonathan Hill prezent pentru următoarea audiere foarte importantă privind securitizarea. So, dear colleagues, welcome to our... Dragi colegi, bun venit la audierea noastră publică privind securitizarea. După cum puteți vedea, avem un program um, încărcat uh, cu contribuții importante pentru munca noastră legislativă. După cum știți, acum um, avem proiecte de raport atât pentru cele două um, proiecte de regulament prezentate de raportorii noștri. Deci cunoaștem abordarea generală a Consiliului, avem uh, avizul BCE și ne așteptăm să lucrăm intens la Uh, textul, uh, la amendamente la textul final pentru a începe uh, trialogul cât se poate de rapid. Pentru a duce la bun sfârșit acest proiect mai extins al Uniunii Piețelor de Capital. Doresc să-i urez bun venit domnului comisar Jonathan Hill. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule comisar. Dumnealui va începe cu intervenția dumnealui și apoi vom începe cu primul panel. panel. Domnule Hill, vă rog. Mulțumesc, Roberto, pentru acest uh, invitație de a vorbi despre piețele de securitizare, relansarea lor și pentru a explica de ce este important dacă vrem să creștem finanțarea pentru economie și pe, dacă vrem să uh, gestionăm mai bine riscul în sistemul nostru financiar. De asemenea, vrem să continuăm într-o cale pe o cale ponderată, prudentă, trăgând învețămintele trecutului. Știu că s-a vorbit mult despre asta în comisia dumneavoastră, sunt recunoscător uh, pentru rapoartele lui Poltang și lui Pablo Zalba uh, și pentru munca depusă pentru uh, securitizare și pentru regulamentul de amendare al CRR punctul de plecare este criza financiară și merită să ne amintim că în momentul respectiv securitizarea la nivel european funcționa bine. Cea la nivel american nu funcționa. Uh, dar noi am luat măsuri pentru a ne consolida cadrul de guvernanță și pentru a ne asigura că orice securitizare în Europa este bine reglementată. Am crescut cerințele de capital, am reintrodus reguli privind reținerea riscului pentru a ne asigura că lansăm stimulentele pozitive, am crescut transparența, am stabilit uh, obligativități uh, de verificări de făcut înainte de, de investiții, am stabilit uh, supraveghere și așa mai departe. Nimic din toate acestea nu sunt puse sub semnul întrebării. Însă acum trebuie să sprijinim investițiile și cred că a, a venit momentul să ne punem câteva întrebări. Ar trebui să ne asigurăm că nu uh, aplicăm uh, aceleași criterii unei piețe întregi. Uh, și uh, că nu trecem cu vederea rolul pozitiv pe care îl poate juca securitizarea într-o economie modernă. De ce este importantă securitizarea? În forma cea mai simplă, securitizarea poate fi uh, cât se poate de evidentă și poate, beneficia poate fi în beneficiul economiei. Credite individuale sunt uh, puse la oaltă pentru a oferi Uh, posibilitatea de acordare de investiții pentru piețe mai extinse decât băncile. În uh, sectorul financiar, securitizarea permite combinarea creditelor care pot fi oferite apoi investitorilor care doresc să um, obțină aceste credite în schimbul investițiilor lor. Băncile deci pot obține investiții suplimentare, să reducă costul creditării sau să sprijine acordarea de împrumuturi pentru economie. Se oferă investitorilor acces la unele investiții pe care nu ar putea să le facă direct. Însă, importanța securitizării merge dincolo de sectorul financiar. Un producător de autovehicule care primește plăți lunare de la persoane care au cumpărat mașini pe credit poate uh, primi investiții în cercetare și dezvoltare uh, care să-i permită să continue. Un magazin poate folosi uh, acest, uh, acest tip de securitizare pentru a sprijini dezvoltarea de noi uh, produse sau o companie care închiriază produse specializate ar putea folosi securitizarea pentru a crește și a se extinde pe alte piețe. Deci, securitizarea ajută companiile să-și diversifice sursele de finanțare. De asemenea, este o cale importantă pentru bănci de a gestiona riscurile pe care trebuie să și le asume pentru a oferi serviciile de care depind clienții lor în viața de zi cu zi, un credit pentru o casă sau pentru o mașină. Cum funcționează aceste lucruri? Ei bine, securitizarea este un transfer de active, cum ar fi credite de IMM-uri sau ipoteci, pe bază, pentru a se uh, emite titluri garantate de aceste uh, active. Banca păstrează un minim de 5% pentru a se asigura că toată lumea are ceva de pierdut. Asta implică o partajare a riscului între uh, mai extinsă între uh, mm, actori, Ex, uh, reduce riscul de șoc și crește stabilitatea financiară. Securitizarea, de asemenea, oferă oportunități suplimentare pentru investitori. Uh, mai ales investitori instituționali, cum ar fi uh, fonduri de asigurare sau de pensie. Bunurile securitizate sunt o cale uh, atrăgătoare pentru aceste instituții să uh, beneficieze de pe urma unor credite de consum și către întreprinderi investitorii instituționali pot beneficia de asemenea și de expertiza existentă în domeniu pentru a-și Uh, diversifica portofoliul în beneficiul um, clienților lor. La nivel macro, securitizarea poate sprijini și ea stabilitatea financiară. BCE și Banca Angliei, într-un document comun, au um, adus argumentul că eliminarea unei părți a riscului din sectorul bancar poate fi benefic pentru economie, pentru domeniul bancar, cât și pentru stabilitatea economică și financiară. Și nu sunt singurii care au această poziție. Cred că există un uh, consens în ziua de astăzi între legiuitori, supraveghetori și companiile care au nevoie de piețele financiare că o piață securitizării mai puternică ar fi în beneficiul economiei europene. Și eu susțin aceeași părere. În momentul de față, emiterea de produse securitizate în Europa este scăzută. S-a scăzut de la 600 de miliarde în 2007 la 220 de miliarde în 2014. Securitizarea IMM este la mai puțin de jumătate dinainte de, față de înaintea crizei, deci riscul este mai concentrat, opțiunile de finanțare sunt mai reduse și opțiunile pentru investitori sunt și ele reduse. Tocmai de aceea am venit cu această propunere de a relansa piețele de securitizare, definind securitizare simplă, transparentă și standardizată. Aceste criterii se bazează pe activitățile uh, IOSCO și uh, Comitetului de la Basel, ne bazăm pe documentele, băncii, documentele ale Băncii Angliei, dar am uh, solicitat uh, și expertiză din partea Autorității Bancare Europene. Am avut analize solide și recomandări precaute din partea acestor instituții solide um, care se bucură de o bună reputație. Se bazează pe produse care au, um, s-au descurcat bine în timpul crizei și le exclud pe cele care nu, uh, care au, au avut de suferit în timpul crizei. Creăm o nouă categorie de securitizare securitizare ce respectă criterii foarte specifice, simplicitate, transparență și standardizare. Toate acestea uh, fiind calibrate cu cerințe de capital adecvate pentru cei care doresc să investească în aceste securitizări. Ce înseamnă simplu, transparent și standardizat? Simplu înseamnă numai securitizări ce uh, aduc la oaltă Uh, credite comparabile. Deci nu putem uh, pune la oaltă ipoteci cu credite pentru o mașină. De asemenea, ne referim la uh, securitizări în care nu pot fi alese numai anumite active. Deci, o, nu se, deci se exclude complet repa, reîmpachetarea unor credite neperformante. Pentru a ne asigura că există transparență, cei care vând aceste produse securitizate vor trebui să pună la dispoziție informațiile necesare către investitori și uh, legiuitor pentru ca aceștia să poată face o evaluare a riscului și a veniturilor și a rentabilității. Investițiile în uh, astfel de instrumente trebuie să poată fi monitorizate. Propunerile noastre ar face ca să fie obligatoriu ca informațiile necesare să fie puse la dispoziție gratuit tuturor investițiilor uh, Uh, pe internet, într-un mod care să fie ușor de înțeles. Și pentru a asigura o bună supraveghere, propunem un cadru pentru a îmbunătăți colaborarea și cooperarea între um, autoritățile naționale și cele europene, astfel încât uh, informația să circule și toată lumea să respecte uh, regulile. Știu că imediat va interveni Verena Ros de la ESMA, care ar juca un rol esențial în integritatea întregului cadru. Ce înseamnă standardizat? Intenția noastră aici este să identificăm securitizări care folosesc structuri bineînțelese, um, să, unde există obligația de a menține unele dintre active și unde obligațiile tuturor părților sunt clare de la bun început orice fel de active uh, din acest tip de securitizare ar trebui să fie uh, posibile să fie supuse unui credit. Criteriile pentru securitizare simplă, transparentă și standardizate ar ajuta investitorii pe scurt, să înțeleagă în ce investesc. Ar face ca riscul, uh, bun, riscul activelor ce stau la baza acestora să fie mai ușor de înțeles și uh, investitorii ar deveni mai puțin dependenți de evaluările agențiilor de rating, ceea ce le-ar permite să ia propriile decizii pe baza unor informații fiabile. Criteriile au fost stabilite în așa fel încât să ne asigurăm că învățăm din uh, greșelile uh, crizei de uh, ipoteci subprime din Statele Unite. Uh, am avut dreptate să menținem învățămintele crizei în minte, însă asta trebuie să ducă la prudență, nu la inerție și nu la paralizie. Merită să ne amintim că securitizările europene au funcționat mult mai bine decât cele americane securitizări, produsele de securitizare uh, care au uh, eșuat în timpul crizei rata acestora a fost de, la nivel european a fost de 0,1%, în Statele Unite a fost 16%. Deci, ce propun astăzi este o abordare precaută, dar cu, uh, care se îndreaptă înspre viitor. Ne bazăm pe reformele de după criză, uh, suntem pentru o soluție inteligentă bazată pe expertiză din partea unor instituții internaționale, europene, um, foarte cunoscute și acestea ne vor ajuta să să relansăm această uh, piață pentru a uh, canaliza fonduri către economia uh, reală. Și cred că propunerea noastră exact asta va face. Mario Draghi a salutat această propunere și a spus că ea aduce echilibrul între nevoia de a relansa piața de securitizare și nevoia de a menține un cadru de reglementare prudențial. Există un regim de sancțiune foarte clar, astfel încât uh, fiecare să fie stimulat să-și respecte obligativitățile și, în plus, supravegherea este una puternică. În același timp, se oferă un, o, um, o tratare a riscului uh, mai bună, și se facilitează uh, investițiile în aceste uh, bonuri. Știm cu toții că există o lipsă de investiții în economia europeană. Știm că întreprinderile noastre au nevoie de finanțare pentru a crește și pentru a fi competitive la nivel internațional. Eu cred că securitizarea simplă, transparentă și standardizată poate să ajute tocmai aici. Este o oportunitate uh, de a combate cea mai mare amenințare uh, la nivel macro a, uh, la adresa stabilității financiare, și anume lipsa de creștere. Cred că împreună putem să acționăm pentru ca aceste propuneri să progreseze, să fie adoptate și deci să sprijinim astfel mai multă creștere în Europa. Mulțumesc! Very much, uh, Jonathan, for this, uh... Mulțumim, uh, Jonathan, pentru această introducere. Partajăm spiritul celor spuse de tine și sper că vom putea contribui și noi la îmbunătățirea și finalizarea acestui act normativ crucial. Putem începe acum cu primul nostru panel. Doresc să-i urez bun venit doamnei Verena Ros, exec director executiv ESMA și Christoph Nijdam, um, secretar general al Finance Watch. Veți avea șapte minute fiecare. Uh, titlul panelului nostru este S-au tras învățămintele din criza financiară, dar, bineînțeles, uh, toate aceste subiecte sunt foarte strâns legate între ele și cu cele din al doilea panel. Verena. Ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mai întâi vreau să mulțumesc membrilor Comisiei ECOM și raportorilor pentru securitizare uh, din Parlamentul European pentru această invitație în această după-amiază pentru a avea un schimb de opinii în ceea ce privește viitorul securitizării în Uniunea Europeană. Astăzi vorbesc din perspectiva pieței și a celor care se ocupă de reglementarea acestei piețe și am să încerc să mă concentrez pe trei subiecte. Mai întâi, importanța de a avea o piețe de securitizare transparente și durabile ca și sursă de finanțare pentru economia europeană. În al doilea rând, munca pe care OSMA a făcut-o până în prezent în materie de securitizare și care sunt subiectele cheie pe care le-am identificat și, în al treilea rând, un accent pus pe transparență și cum anume ne putem asigura că investitorii au dreptul să obțină informațiile dorite pe aceste, aceste bunuri securitizate. Și apoi sunt gata să răspund la întrebări. Mai întâi, primul punct, în ceea ce privește rolul securitizării ca și sursă de finanțare în Uniunea Europeană. Eu cred că domnul comisar deja ne-a dat o prezentare foarte bună de ansamblu, așa că foarte pe scurt. Dacă e bine utilizată, e clar că această securitizare poate duce la o creștere a creditelor disponibile și poate reduce costurile de finanțare. Ca și instrument de finanțare, poate contribui la o diversificare a bazei de finanțare și ca un instrument de transfer al riscului poate duce la o sporire a eficienței capitalului lui și poate duce la o concordanță între risc și cerere. Acum, dacă nu este bine utilizată, securitizarea poate deveni un factor de destabilizare semnificativă. Și acest lucru s-a văzut. Există îngrijorări în rândul investitorilor și autoritățile de reglementare sunt uh, de părere că e nevoie de suficiente informații pentru a putea evalua riscul legat de anumite produse securitizate. Altfel, nu suntem în măsură să le uh, uh, să determinăm care este prețul lor. Apoi, participanții la această piață spun că în momentul în care se pune accentul prea mult pe valoarea acestora, în loc să se pună accentul pe vigilența necesară pentru a estima aceste valori. Și acest lucru are consecințe negative asupra stabilității financiare per total. Acum, munca depusă de ESMA în ultimii ani pe acest subiect specific. Rolul nostru ca și autoritate de reglementare este să contribuim la îmbunătățirea felului în care funcționează întregul cadru legislativ, tocmai pentru a ne asigura că există o evoluție durabilă a întregii piețe de securitizare. Mandatul nostru uh, cere să avem o abordare transectorială pentru a ne asigura că diferitele abordări asigură egalitate de tratament și nu există uh, lipsă de coerență sau uh, o multiplicare a eforturilor. Și Ceea ce ne îngrijorează pe noi cel mai mult este protecția investitorilor. Să ne asigurăm că investitorii au informațiile necesare pentru a face în cunoștință de cauza alegerile investiționale. Și dacă lucrurile se fac bine, asta ne va permite să avem piețe de securitizare foarte uh, durabile și bine construite în Europa. Deci, accentul a fost pus pe transparență și am dezvoltat deja diferite standarde în ceea ce privește regulamentul CRA 3 în acest sens, ideea fiind să avem standarde echivalente pentru a asigura acces egal la toate informațiile, documentele de tranzacționare, acces, asta înseamnă acces la site-urile web, am să mă refer la acest lucru ulterior. Acum, în ceea ce privește coerența și vigilența și transparența cerințele acestea la nivel european, împreună cu EBA, împreună cu EIOPA, am luat inițiativa să evaluăm dacă sistemul actual, cu cerințele actuale, au fost aplicate în mod coerent. Și munca aceasta ne-a permis să venim cu recomandări pe care le-am publicat în mai 2015, care subliniază nevoia de o, o coerență sporită, de nevoia de definiții comune și de un cadru comun de supraveghere și de punere în aplicare. Și concluzia principală a muncii noastre în ceea ce privește securitizarea este că transparența este elementul cheie pentru cei care iau decizii investiționale și asta înseamnă că investitorii, chiar și eventuali investitori, trebuie să aibă acces uh, facilitat la informație pe o gamă largă de produse securitizate și să fie în măsură să le poată compara. În acest sens, Regulamentul de securitizare propus își dorește să stabilească o reguli comune, definiții comune în ceea ce privește informația, confidențialitatea uh, și asta reprezintă un pas semnificativ înainte, pentru că vom avea o abordare într-adevăr transsectorială. Acum, întrebarea este cum putem să facem în așa fel încât informația disponibilă să fie și disponibilă și accesibilă pentru investitori. Pe asta ne-am concentrat noi în munca noastră. Colegiuitorii europeni au adoptat deja cerințe juridice pentru a spări transparența prin regulamentul CRA. Și există în acest sens trei regulamente, așa cum s-a spus, am obținut un mandat ESMA pentru a analiza diferitele sisteme de informare și diferitele um, instrumente financiare structurate. ESMA a fost în măsură să stabilească aceste standarde comune în materie de raportare, dar am avut dificultăți în ceea ce privește stabilirea acestui website pentru instrumentele financiare structurate. Nu există o bază juridică pentru a putea colecta taxe sau o fișă financiară pentru a asigura că se pot acoperi anumite costuri. Și asta, în principiu, ne-a confruntat și cu o problemă esențială, plecând de la primele noastre evaluări a sumelor de care ar fi nevoie. E vorba de mai multe milioane, tocmai pentru a putea organiza un astfel de uh, credit uh, securitizat. Uh, și din aceste motive, acum câteva luni, am anunțat faptul că nu vom fi în măsură, din păcate, să uh, stabilim acest website, așa cum inițial fusese uh, prevăzut, uh, pentru, anul, uh, pentru ianuarie 2017. Acum, având în vedere etapa în care ne aflăm, uh, este, suntem de părere că ar trebui să autorizăm această șansă pentru a ne pune niște întrebări fundamentale. Ce fel de infrastructură va fi cea mai bună pentru a sus, putea susține obiectivele de transparență sporită pe care ne le dorim față de investitori? Știm că anumite uh, sisteme de securitizare și uh, de monitorizare există deja în Europa. Propunerea Comisiei este să ne bizuim pe ceea ce există pentru a avea o imagine de ansamblu înainte de a putea stabili anumite cerințe pentru cei care doresc să creeze astfel de website-uri și e clar că uh, regulamentul referitor la agențiile de, credit, de rating reprezintă o bază principală pentru a avea un adevărat depozit de date al uh, sistemului european de securitizare, ceea ce ne va permite să publicăm uh, datele. Ceea ce este important din punctul nostru de vedere este să vedem dacă investitorii vor obține un acces mai ușor și mai sporit la aceste informații referitor la bunurile securitizate și dacă această informație le va permite să analizeze aceste informații și să le permită să aibă o analiză a riscului, aprofundată a riscurilor și a rentabilității diferitelor bunuri propuse. Indiferent care ar fi soluția aleasă de colegiuitor, noi suntem de părere că e nevoie de un nivel echivalent de transparență și de eficiență și de coordonare eficientă a acestor informații și trebuie să ajutăm pe investitori să aibă acces la această informație într-un mod simplu și pe înțelesul tuturor. În orice scenariu, standardizarea acestor uh, uh, fișiere și acestor uh, sisteme de raportare trebuie să, fie o, să aibă o bază comună. Noi suntem gata să lucrăm, indiferent care va fi mandatul ce ne, ce ne va fi acordat și suntem uh, încântați să participăm Uh, și uh, la procesul de uh, legiferare. E clar că e nevoie de timp pentru a putea face această muncă în mod corect și pentru a putea organiza consultările necesare. Noi am avut doar 12 luni la dispoziție. Însă ceea ce este important este că acum suntem gata să ne aplicăm asupra oricărui dosar în care dumneavoastră credeți că am putea veni cu expertiză și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept eventual dacă aveți întrebări. Mulțumesc foarte mult. Și acum Cristof Nijam. Thank you. Uh, ladies and gentlemen. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Am plăcerea să fiu aici și să vă vorbesc uh, în cadrul acestui panel. Finance Watch cu siguranță ne poate ajuta da, răspunzând dacă într-adevăr am învățat ce trebuie din această criză. Cu resursele pe care le avem, am încercăm să ținem cont de interesele societății, așa că haideți să vorbim despre reformă. Deci până acum s-a spus foarte mult despre originea și consecințele crizei. Ca o consecință, a existat o comisie internațională la nivel G20 pentru reformă financiară, pentru a ne asigura că am învățat ceea ce trebuie din această criză. Comisia și Parlamentul ar trebui să fie două instituții aplaudate pentru că au reușit să uh, facă atâtea reforme pentru a stabiliza sectorul. Dar este important să ne dăm seama că mare parte din aceste reforme sunt microprudențiale, ceea ce înseamnă că sensul lor este ca instituțiile financiare individuale să devină mai sigure, însă aproape nicio măsură nu este macroprudențială cu scopul de a face ca sistemul financiar pe de-a întregul să fie mai sigur. Nu avem o uh, reformă structurală a băncilor. Uh, mi se pare că sectorul gri bancar a fost uh, înlocuit de promovarea sectorului gri bancar. Obiectivul final este Uh, stabilitatea, în așa fel încât să existe creștere și locuri de muncă într-o manieră durabilă. Dar nu s-a ținut cont de complexitatea sistemului uh, financiar, o complexitate excesivă. Și s-au lăsat multe portițe pentru instituțiile financiare pentru a eluda regulamentele. Cele de patru este un foarte bun exemplu în acest sens. Nu s-a înlăturat uh, utilizarea unor modele interne complexe excesiv și oportunitățile de arbitraj de reglementare care merg mână în mână cu acestea. În continuare trebuie să oferim un rol mai clar unor uh, modele simple și robuste. Am, nu am impus suficiente cerințe stricte de capital și acum compensăm prin crearea unui alt strat de complexitate la nivelul procesului de bail in. Și atunci uh, ajung la problema securitizării, subiectul de astăzi. Securitizarea și crima au fost, uh, și criza, mă scuzați, au fost privite ca fiind o consecință. Acum, securitizarea este cumva nucleul noi agende de creștere și ocupare în Europa. Mai mult decât atât, eu mă voi axa pe întrebarea pe care o adresează audierea. Dacă am tras învățăminte necesare din această criză, răspunsul este un clar și răspicat nu. Uh, mă voi axa pe securitizare ca să vă explic ce s-a întâmplat înainte de criză și ce facem acum. În primul rând, înainte de criză, n-au fost uh, perfect aliniate interesele uh, Uh, investitorilor cu interesele celorlalți și, prin urmare, s-a ajuns la tot felul de credite prin securizare, cu retenția riscului la 5%, care nu reușește să uh, rezolve problema divergențelor de interese. Ar trebui să fie 20% sau mai mult. Și acest lucru se poate face doar la nivel vertical, prin toate tranșele. Apoi, complexitatea tranzacțiilor, mai ales uh, tranșarea a creat o complexitate excesivă și un conflict de interese între uh, deținătorii diferitelor tranșe financiare. A treia problemă a fost uh, dependența excesivă de agențiile de rating de credit și conflictele de interese între agențiile de rating și investitori. Uh, două învățăminte rezultă de aici. În primul rând, investitorii ar trebui să fie încurajați să își respecte propriile norme de due diligence în loc să Uh, depindă de uh, evaluări externe. În al doilea rând, ar trebui să existe totuși o entitate care să evalueze uh, conformitatea cu criteriile STS. O entitate care ar trebui să fie o agenție publică, având în vedere responsabilitatea pe care o va avea față de investitori. În al, nu în ultimul rând, ce se întâmplă cu securitizarea sintetică? Uh, pentru că se discută acum pentru a permite acest tip de securitizare în cadrul STS. Haideți să intrăm puțin în detalii. Sunt numeroase studii academice care oferă dovezi empirice cum că securitizarea sintetică sporește riscul sistemic bancar european. E vorba de Franke și Cranen, care confirmă asta în 2007, Allen și Gale în 2006 și Ude și Mișalac în anul 2010. De asemenea, BSB Siosco spune că doar securitizările lichide și uh, bazate pe vânzări în termeni reale ar trebui să primească eticheta STS. Prin urmare, securitizarea sintetică ar trebui să fie out of scope în afara domeniului de aplicare, lucru care este uh, în uh, concordanță cu cadrul BCE de refinanțare, unde uh, securitizarea sintetică nu este acceptată ca fiind o garanție la Banca Centrală. Chiar și Comisia a făcut un studiu de impact în care spune clar că elementul sintetic nu are ce căuta în acest cadru, fiindcă vine cu complexitate adițională a produsele, indiferent că e vorba de arbitraj sau uh, de uh, contracararea riscului ca și motive de asumare a uh, produselor sintetice. Prin urmare, noi credem că uh, Discuția aceasta despre includerea securitizării sintetice ar trebui să fie oprită acum și ne așteptăm ca Comisia să țină cont de normele de o mai bună reglementare, în așa fel încât să vină cu un studiu de impact propice pentru a explora nevoia, dacă ea există, pentru un asemenea tip de securitizare care să se bucure de un tratament diferit. În concluzie, noi știm care sunt învățămintele, dar memoria pe termen scurt ne lasă de izbeliște. Este foarte important să ne dăm seama că misiunea noastră n-a fost îndeplinită. Mai sunt multe lucruri de făcut și trebuie să facem față tentației acesteia de a ne axa strict pe o creștere pe termen scurt a PIB-ului cu uh, prețul stabilității. Noi nici măcar n-am plătit factura fostei crize. Deci ar trebui să ne abținem de la a spune că anumite studii academice sunt irelevante. Nu trebuie să ignorăm uh, trebuie să ignorăm, scuzați, uh, argumentele celor care au interese uh, de a avea um, produsele sintetice la STS. Și să nu uităm că o bună reglementare este esențială eficienței, echității, uh, economiei, iar uh, procesul acesta de a face ca lucrurile să meargă bine în plan economic reprezintă o misiune continuă pentru totdeauna. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru prezentare. Dau acum cuvântul membrilor din sală. Pablo Zalba, primul vorbitor. Eh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc de asemenea și domnului comisar, deși nu mai este printre noi. Și, evident, mulțumesc și experților. E clar că trebuie să avansăm pe piața uh, de capital a Uniunii Europene, pentru că libera circulație a capitalului este unul din principiile de bază ale Uniunii Europene. Avem nevoie de piețe financiare mai integrate, mai deschise, mai competitive și mai eficiente, tocmai pentru a relansa investițiile, așa cum spunea și domnul comisar, fără a uita, evident, nici stabilitatea financiară. piețele acestea de capital, per total, trebuie să fim conștienți de faptul că vor avea de suferit din cauza uh, sporirii cerințelor de capital, având în vedere actualul uh, cadru uh, Basel 2. Și una din, unul din aspectele care mă îngrijorează pe mine, plecând de la acest regulament CRA, este ierarhia, abordarea ierarhică. Și aici avem câteva puncte cheie uh, preluate și în raport. Cel mai bine ar fi ca băncile să fie în măsură să utilizeze mai întâi primul nivel de intervenție pe baza unor modele interne care să fie supravegheate la maxim. Acum acest lucru în practică poate e ceva mai dificil de aplicat din diferite motive. În momentul de față, există posibilitatea ca abordarea bazată pe riscuri interne să fie mai restrictivă, în timp ce proiectul de raport, în forma sa inițială, avea drept obiectiv să ușureze utilizarea metodei de supraveghere internă. Și acum aș dori să știu care este părerea experților în acest sens. Și apoi, în ultimul rând, IMM-urile, care, după părerea mea, sunt, de fapt, o prioritate. O prioritate a ambelor rapoarte și asta a fost subliniat și de domnul comisar în prezentarea sa inițială. Aș dori să știu care sunt cele alte inițiative ce pot fi promovate în acest pachet, tocmai pentru a uh, putea ușura uh, securitizarea uh, bunurilor din partea IMM-urilor. Și în același timp aș dori în final să știu cum ne putem asigura și cum anume putem contribui prin rapoartele noastre să creăm noi forme de finanțare tocmai pentru aceste întreprinderi mici și mijlocii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, Mulțumesc, Paul Tang. Mulțumesc, domnule președinte. E bine că avem această audiere și trebuie, cred că trebuie să ascultăm pe toată lumea vorbind despre învățămintele crizei și despre cum trebuie ele să fie uh, aplicate. Salut și uh, intervenția domnului comisar Hill, care a spus că se uită spre trecut și încearcă să aplice cele învățate în prezent și în viitor. Sunt de acord uh, că trebuie să fim prudenți, dar nu paralizați. Și mă bucur că putem avea această dezbatere și cu membrii panelului nostru. Cred că Parlamentul are multe întrebări referitor la ce este prudent și la cum învățăm uh, lecțiile trecutului. Cred că lecțiile trecutului sunt importante, însă nu sunt convins că propunerea comisiei uh, trage toate învățămintele din, uh, de pe urma crizei. Dar tocmai de aceea sunt aici, ca să aflu mai mult despre asta. Um, dincolo de observațiile generale, aș vrea să adresez câteva întrebări uh, uh membrilor panelului nostru, mai ales uh, doamnei Ros de la ESMA. Aș vrea să-i adresez două întrebări privind transparența. În primul rând, cred că industria va spune uh, că avem criterii neclare și sancțiuni neclare. Și înțeleg oarecum uh, asta. Unele criterii nu sunt foarte utile pentru a uh, stabili o piață clară. Înțelegeți uh, aceste critici din partea uh, industriei? Și credeți uh, că putem să îmbunătățim aceste criterii de la bun început? De asemenea, mă bucur că ați subliniat uh, transparența. Cred că una dintre lecțiile principale ale crizei a fost faptul tocmai că lipsea această transparență pentru, pentru par, uh, participanții la piață, dar și pentru supraveghetori. Tocmai de aceea am uh, propus și uh, registrul pentru date publice. Dumneavoastră vorbiți despre uh, accesul investitorilor la, um, la activele ce stau la baza acestor titluri, dar nu ar trebui să avem informații și despre poziția investitorilor? Din punct de vedere prudențial, nu vrem să știm și unde ajunge acest risc? Și dacă riscul este uh, și dacă cei care își asumă acest risc pot să-l să și uh, ducă, practic, dacă cei care cumpără aceste produse pot să-și asume acest risc. Vrem un sector financiar mai stabil, uh, dar acest lucru trebuie să se transpună și în realitate. Naidem uh, Uh, este un nume uh, foarte olandez, sper că vi-l uh, pronunț corect. Mă bucur că ne-ați amintit o serie întreagă de lucruri în această audiere. O serie întreagă de lucruri nu ne satisfac în propunerea comisiei și dumneavoastră ați propus chiar îmbunătățirele acestora. Cred că pot fi de acord cu multe dintre ele, doar pentru a mă asigura că am înțeles bine Dumneavoastră ați vrea să nu fie incluse securitizările sintetice, însă există diferite tipuri de securitizare sintetică. Și eu sunt, aș fi mulțumit să exclud pe, pe cele nesănătoase, dar aș, n-aș vrea să le excludem și pe cele sănătoase. Credeți că se poate face o astfel de distincție? Sau nu? Mulțumesc, Ashley Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a le mulțumi uh, paneliștilor pentru prezentări. Uh, raportorii din umbră uh, nu sunt disponibili. Colegul meu, Kamal, trebuie să facă parte dintr-un juriu în Londra, într-un tribunal astăzi, deci de aceea nu poate fi prezent. Domnule președinte, suntem de acord cu dorința Comisiei de a crește cantitatea de securitizare. Uh, și am ascultat cu interes uh, faptul că uh, obligațiunile europene cu AAA uh, au avut o rată de, eș de eșoare de 0,1% comparativ cu cele americane de 16%. Deci, um, aș vrea să îi întreb pe experții noștri riscurile atribuite în uh, directiva actuală privind, în regulamentul actual privind cerințele de capital sunt adecvate uh, cu riscurile și alte forme uh, de vândut de, de astfel de instrumente, inclusiv obligațiunile suverane, mai ales faptul că se vorbește despre faptul că aceste obligațiuni suverane ar fi lipsite de risc. Și către domnul Nijam, ar sugera dumnealui că ar trebui să existe un fel de for public care să supravegheze cerințele de capital sau, agenții, sau uh, ratingurile de credit. Poate ar trebui să existe o agenție de rating în sectorul public. Nu am înțeles exact uh, ce vrea să spună. Asta aș fi dorit să-l întreb. Mulțumesc, domnul Michael Teurer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și eu comisiei și uh, experților în numele ALDE. Eu îl reprezint pe colegul Peter Ieze, care nu poate fi prezent astăzi alături de noi. Tocmai de aceea vorbesc, voi interveni în engleză. Spune el în ceea ce privește mai ales accesul la finanțare pentru IMM-uri, Finance Watch ne-au atras atenția asupra faptului că accesul la finanțare în momentul de față nu este cea mai mare îngrijorare în rândul IMM-urilor. Peter Iezec ar vrea mai mari clarificări pe acest subiect, pentru că încercăm să ieșim din criză și, dar însă mai vedem la orizont uh, câțiva nori de furtună. IMM-urile trebuie să continue să crească, să inoveze, în uh, mediul actual. S-ar putea ca în ziua de astăzi IMM-urile să nu aibă nevoie de finanțare din piețele de capital, dar acest lucru s-ar putea schimba și am avea atunci uh, nevoie de finanțare pentru o economie crescândă. Problema cu finanțările de la bănci este că acestea sunt supuse cerințelor de capital, ceea ce este uh, de înțeles pentru că a avut loc criza. Dar ce se întâmplă când uh, apar uh, cicluri de creștere și IMM-urile doresc să se extindă. Și apoi, în ceea ce privește piața securitizării în Europa, ea este mult mai sigură decât um, piața din Statele Unite înainte de 2007. Apoi, Peter Iezek subliniază faptul că este cât se poate de îngrijorat de rata de retenție a riscului de 20%, pentru că aceasta pur și simplu nu ar permite cadrului STS să funcționeze nu ar încuraja acești 20% utilizatorii să se mute pe alte piețe, cum, ce, cum ar fi cele americane, nu am fi uh, în pericol de a crea o fortăreață Europa, uh, ceva care nu este pozitiv nici pentru piețele de capital, nici pentru Uniunea Europeană, când aceasta ar trebui să încerce să fie competitivă în fața concurenței uh, mondiale. De asemenea, Prevederile pentru state terțe. Această întrebare ar fi adresată ESMA. Care este poziția noastră față de pozițiile Consiliului și ale raportorilor referitor la uh, uh, poziția că sponsorii trebuie să fie în, uh, cu sediul în Uniunea Europeană. Există vreo alternativă pentru asta? Mulțumesc. Uh, Morley Scott Caton. Mulțumesc, Molly Scott Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor vorbitorilor, inclusiv domnului comisar Hill, care între timp a plecat. Salut uh, comentariile domnului Nijam în ceea ce privește um, puterea crescândă a domeniului financiar. Am senzația că se pune presiune să uităm criza financiară și să oferim mai multă marjă de manevră domeniului uh, financiar și prioritățile acestui sector mai degrabă, mai degrabă decât uh, alegătorilor noștri. Cred că trebuie noi să ne concentrăm asupra nevoilor economiei reale, nu a nevoilor domeniilor, domeniului financiar. Cred că dorința de securitizare este mai puțin uh, uh, împinsă înainte de nevoile economiei reale, cât de nevoile sectorului financiar. Este un risc pentru noi ca politicieni atunci când uh, nu acționăm în interesul celor care ne aleg. Și asta se vede foarte bine în uh, situația din uh, țara mea în momentul de față. Dar trecând de peste toate acestea, am câteva îngrijorări. De unde vine cererea pentru atâta securitizare și ce se face pentru a uh, corecta altfel, poate, problemele IMM-urilor. Bineînțeles că ne dorim ca IMM-urile să aibă acces la investițiile pe care le necesită, însă nu cred că um, prima concluzie este că IMM-urile au nevoie de mai multă finanțare. Uh, 11 din IMM-uri între un sondaj uh, trecut au, um, recent au spus că uh, finanțarea este problema lor uh, cea mai mare față de 25% care spuneau că este lipsa clienților, ceea ce din punctul meu de vedere este din cauza austerității și a lipsei mm, fondurilor personale a oamenilor. Acum, revenind la pe chestiunea reținerii riscului, retenției riscului și faptul uh, că toată lumea trebuie să fie expus uh, în mod echilibrat la risc. Ce se întâmplă cu cererea de a uh, solicita băncilor de a menține creditele o vreme înainte de a le securitiza? Cu creditele, de cele mai multe ori, problemele se materializează în primii ani. Poate că astfel am putea reduce riscul, menținându-l conectat Uh, la uh, cei care sunt la baza securitizării. Deci, practic, am cere ca um, creditele să fie, um, să arate că um, sunt viabile înainte să fie securitizate. Apoi, în ceea ce privește uh, cine va fi certific cine va certifica aceste securitizări? Va fi un organism public? Am auzit uh, de unele propuneri îngrijorătoare că ar putea exista uh, autocertificare și mm, asta ne-ar face să avem dubii față de siguranța acestor uh, produse. Deci aș vrea să știu care este vinerea noastră și pe acest subiect. Mulțumesc, Marco Vali. Ce, președinte. Allora parliamo di crisi, crisi che state... Cri... Mulțumesc, vorbim despre criză, despre criza din trecut, dar criza care e încă în plină desfășurare și e vorba de criza financiară din 2008 în esență, dar personal eu cred că această criză e folosită ca scuză pentru ca sistemul european și bancar să, se, să fie creat în așa fel încât, în loc să se concentreze pe cauzele crizei, să se lege de un sistem de bancar tradițional, un model tradițional, care se baza pe acordarea de credite oamenilor. Acum, mi se pare că se axează lumea foarte mult pe problema creditării și nu pe problema financiară. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Se merge oare în direcția cea bună? Se merge în direcția cea bună cu Basel? Avem întregul cadru european de regulamente financiare. Merge acesta în direcția cea bună? Eu unul sunt îngrijorat pentru că marile instituții bancare pun mari presiuni pentru ca noi să mergem înspre un model de reglementare ineficient și care ar genera un risc sistemic și mai mare. În fața acestei realități și fiind dat că nu avem o separare clară între aspectele de risc sistemic la nivel bancar, mie mi se pare că securitizarea este un alt instrument care are foarte, foarte multe neajunsuri. revizuirea Finance Watch este una cu care chiar pot fi de acord uh, din multe puncte de vedere. Era vorba de acea tranșare, uh, faptul că un singur produs are uh, mai multe profiluri de risc în funcție de cum este tranșat, este o procedură foarte complexă. Sistemul chiar ne spune că ar trebui să avem o procedură simplă și transparentă de securitizare, dar cum e posibil așa ceva? Pentru că mai avem apoi, da, sigur, și uh, produsele sintetice, produsele de speculă, care n-au nimic de face cu economia reală. Deci cum, Doamne, un asemenea instrument uh, va relansa economia reală? Cum o companie va putea utiliza un asemenea tip de instrument pentru asta? Da, crezi venit pentru bănci. Înțeleg asta. Băncile care vor utiliza acest mecanism vor face foarte mulți bani. Dar ce face economia reală? Pentru că la început ar putea exista o creștere exacerbată, dar după aceea, la final, apar adevăratele probleme, și anume riscul sistemic. Și cred că va fi o criză importantă care ne va aștepta după colț. Aș vrea așadar să știu dacă se merge în direcția cea bună, dacă ne concentrăm pe riscul financiar și nu pe riscul de credit. Creditul funcționează. Trebuie să existe voință politică să uh, facem reglementări în direcția cea mai bună. Domnul Hanemans. Ehm, ik moet eh, de sprekers bedanken en natuurlijk in bijzonder meneer eh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc antevorbitorilor mei, eh, domnului Nidam de fapt un nume neerlandez. Uh, ne-ați uh, ați tras mai multe semnale de alarmă, nu doar cu privire la, sintetizarea sinte- la um, securitizarea sintetică. Era vorba și despre multitudinea problemelor. Noi uh, dezbatem aici o, despre o problemă a europenizării unui sistem, a eficientizării unui sistem. Așa cum ne-a spus-o domnul comisar, să ne punem întrebarea ce este necesar. Uh, avem nevoie de creștere și ocupare și mi se pare că BCE-ul aruncă cu bani în stânga și în dreapta, face tot posibilul pentru a mobiliza sume de bani, dar eu nu înțeleg care este valoarea adăugată a acestui sistem. Deci prima mea întrebare este care este uh, valoarea adăugată și cum poate fi calculată, dacă poate, la nivel european? Noi știm că securitizarea este utilizată pentru a Uh, ține în frâu normele Basel pentru a verifica bilanțul, dar vreau să știu dacă, dincolo de aspectul financiar, vine în serviciul economiei și dacă da, cum funcționează. Și o a doua întrebare, știm că eficientizarea a dus la eliminarea unor diferențe regionale. De fapt, asta s-a vrut atunci. Știm cum au apărut problemele americane, cum au fost exportate de către Goldman Sachs către Europa și cum uh, chiar și în sistemul european uh, diferențele regionale pot uh, duce la inegalități, dar până la urmă piața locală putea să apere cel mai bine pe cei de acolo. Ea a fost inițial protejată și exclusă, însă acum, prin acest sistem european, mi se pare că lucrurile se confundă din nou și mi se pare că iarăși importăm un risc sau că îl consolidăm într-un sistem european. Vă mulțumesc. Thank you. Uh... Mulțumesc. Putem să dăm acum uh, cuvântul experților noștri. Thank you, Chairman, and thank you to all those who've spoken. Um, some very interesting questions. Mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Au fost unele întrebări foarte interesante și voi încerca să răspund la cât mai multe dintre ele în câteva minute. Întâi, cadrul uh, general și criteriile pentru a putea judeca ce este sigur și stabil și standardizat și transparent. Cred că este nevoie de criterii clare, într-adevăr, specificate atât în regulament cât și mai uh, târziu în normele de aplicare și acolo cu siguranță EBA, nu neapărat noi, ă, trebuie să se asigure că interpretarea este uniformă când ă, este vorba de aplicarea la nivel național. Și trebuie să ne asigurăm că nu există arbitraj de reglementare pe aceste criterii. Acest lucru ar fi important. Și bineînțeles există și o propunere de rol de mediere ă, al ESMA. Suntem, bineînțeles, pregătiți uh, să oferim o astfel uh, de uh, un astfel de serviciu pentru a ne asigurăm că nu există arbitraj de reglementare. În ceea ce privește transparența, sunt de acord că este, că cel mai important lucru despre care, am despre care am vorbit eu foarte mult este transparența pentru investitor, pentru că ei să poată face alegeri. Dar asta nu acoperă, după cum spuneați, um, ideea de a cunoaște unde este riscul în fiecare moment. Și da, văd o oarecare importanță de a analiza acest lucru, dar dacă se face printr-un nou sistem uh, de baze de date sau dacă se poate asigura altfel, cred că este ceva la care merită să ne gândim. Nu pot să vă dau un răspuns clar astăzi. În ceea ce privește ponderarea riscului, aș, n-aș vrea să intrăm în această dezbatere, pentru că este mai degrabă o dezbatere prudențială de, de supraveghere a pieței. Deci um, aș lăsa răspunsul la latitudinea altora mai um, într-o mai bună poziție să ne răspundă. În ceea ce privește finanțarea pentru IMM-uri, ne uităm la modelul general de finanțare. Bineînțeles că IMM-urile nu vor fi ele cele care vor face securitizarea. Vorbim despre securitizarea din partea băncilor pentru a-și elibera capacitate în uh, balanța comercială pentru a credita IMM-uri. Da, există estimări diferite referitor la, uh, la mărimea problemei, dar este clar că în continuare băncile vor fi în continuare cei mai mari finanțatori ai IMM-urilor. Încă două întrebări. În ceea ce privește motivul pentru care ne concentrăm asupra um, sediului european, cred că trebuie să vedem ce fel de influență putem să avem în ceea ce privește influența legislativă. Bineînțeles că putem uh, surprinde numai uh, cei care emit sau sponsorii din Uniunea Europeană. Același, dar acest lucru este opusul um, captării investitorilor cu sediul în Europa. Deci trebuie să ne asigurăm că și investitorii fac verificările necesare um, și uh, au o viziune proprie a ceea ce înseamnă STS și ce nu. Și apoi, în ceea ce privește certificarea, cred că este într-adevăr o chestiune complicată. Cum se face acest lucru? Bineînțeles că trebuie să uh, vedem avantajele și dezavantajele unui sistem bazat pe pure declarații, este ușor de aplicat, însă are și unele dezavantaje referitor la ce judecă un emitent că este sau nu STS, chiar dacă standardele sunt clare. Apoi dacă există o parte terță care face certificarea, atunci trebuie să ne bazăm pe entități uh, reglementate sau autorizate pentru a ne asigura că există un standard comun public. Iar dacă, într-adevăr, alegem un for public, trebuie să vedem dacă acest lucru se întâmplă la nivel național, unde deja se face asta prin uh, aprobarea prospectelor sau prin reglementările bancare, sau dacă se face asta la nivel european. Și cu asta revin la comentariul meu inițial, dacă se acționează la nivel uh, național, este nevoie de o supraveghere a convergenței foarte puternică pentru a ne asigura că nu ajungem în arbitraj de reglementare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune uh, Sunt foarte multe întrebări. Uh, voi începe prin a răspunde la un lucru care s-a spus mai devreme și care a apărut în mai multe întrebări în ceea ce privește securitizarea la nivel european. Da, Um, a avut o performanță mai bună, dar asta nu mai în sensul că au avut uh, loc um, insolvabilități mai puține, dar uh, în anumite cazuri uh, au fost mari probleme. Piața securitizările europene, dacă ar fi funcționat bine, nu ar fi nevoie să fie relansată. Deci trebuie să fie clar, dacă are nevoie de relansare această piață, este pentru că ceva nu a funcționat. Sunt titluri comercializabile, piețul lor pe piață s-a prăbușit, au generat pierderi enorme în balanțele comerciale ale investitorilor. Investitorii pur și simplu s-au ars cu aceste titluri. se spune că încrederea uh, este mai greu de, rec- de uh, recâștigat uh, decât de obținut uh, inițial. Și din acest punct de vedere, nu credem că procesul STS reflectă acest lucru. Și noi considerăm că nu este, de fapt, simplu. În ceea ce privește securitizările sintetice, ce vrem să interzicem? E bine, vrem să fie să nu fie incluse în cadrul STS, pentru că nu sunt simple, nu sunt transparente și nu sunt standardizate. Da, facem o diferențiere între două tipuri de securitizări sintetice, um, balanța și arbitrajul. Dar uneori este foarte greu să faci o distinție între cele sănătoase și cele nesănătoase. Mi s-a solicitat să mă refer la un organismul public nu voi face comentarii în acest sens privind certificarea, dar uh, am, am, am fi pentru un organism public. De ce? Pentru că știm că inițiativele publice nu funcționează în mod adecvat și s-ar putea crea, uh, s-ar putea crea conflicte. Ce este o agenție de rating? Este o întreprindere privată care oferă un fel de certificare prin aceste ratinguri și am văzut în trecut că nu funcționează. Vorbim despre interesul public, deci avem nevoie de un organism public. Știm că nu funcționează lucrurile așa, dar ne-ar plăcea ca și investitorii să-și facă verificările aprofundate. Însă modul în care este organizat sistemul, atâta timp cât există acest tranching, care permite să faci inginerii financiare, uh, un produs uh, WB sau triplu B poate uh, fi uh, transformată într-un titlu de triplu A pentru prima tranșă. Și dacă se poate face asta, uh, investitorii nu vor mai putea să facă verificările necesare. Vor cumpăra pur și simplu titlul triplu A și vor face exact aceeași greșeală ca în 2007-2008 vor spune, cumpărăm un uh, titlu triplu A cu risc scăzut. Și dacă e o problemă, pentru că este un titlu pe care îl putem comercializa, vom putea vinde uh, acest produs pe piața secundară. Iar lichiditatea pe piețele secundare este o iluzie lichiditatea a dispărut de pe azi pe mâine în timpul crizei. Există, deci, un flux organizat într-un anumit tip în tranșare și dacă investitorii nu pot face propriile verificări, ceea ce noi am prefera, pentru că am dorit ca investitorii să fie din nou investitori pe termen lung, nu uh, trader pe termen scurt uh, prin care cumpără titluri uh, cu triplu A și dacă nu funcționează le vând. După cum spuneam, uh, ei vând și cumpără în același timp și posibilitățile de redresare nu sunt suficient de numeroase. În ceea ce privește pe domnul deputat german care a spus că nu există o problemă în ceea ce privește acordarea de creditare. Așa este, Considerăm că există o lipsă de cerere din partea consumatorilor în momentul de față. Și încă un lucru, când vorbim despre securitizare și uniunea piețelor de capital față de uh, sistemul bancar tradițional. În Germania, sistemul bancar german cu bănci tradiționale de proximitate, uh, Volksbank, Sparkasse, casele de economii, e bine, ele uh, Uh, fac treaba foarte bine pentru Mittelstandul german, deci pentru clasa mijlocie. Și uh, sunt invidiați uh, de restul Europei. Deci problemul nu este pentru sistemul bancar tradițional care, finanț- uh, care finanțează economia. IMM-urile se descurcă bine din acest punct de vedere, cel puțin în Germania. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus referitor la faptul că piețele uh, uh, financiare sunt mai puțin uh, stabile decât o bancă de proximitate. Din același motiv, din același motiv sectorul financiar nu are un interes să-i meargă bine celui căruia i-a, celui căruia i-a dat credit. Care este valoarea adăugată a STS? Da, ea există, însă este numai pentru instituțiile mult prea mari uh, ca, ca să poată eșua. Um, nu există însă valoare adăugată pentru băncile mici și pentru economia reală. Piața cea mai mare de securitizare, Statele Unite, este un eșec. Să ne așteptăm că o securitizare a creditelor ar funcționa în Europa mă face să mă întreb dacă nu ne facem, de fapt, iluzii, pentru că avem 23 de limbi diferite, 28 de sisteme fiscale diferite, 28 de legi ale falimentului diferite. Deci cum facem ca creditele pentru IMM-uri să fie similare? Mi se pare că ar fi foarte greu de obținut. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum putem să trecem la cel de-al doilea panel, și anume dacă securitizarea poate relansa piața europeană. Și aș dori să salut toți invitații noștri. Primul care va lua cuvântul este domnul Adam Farcaș, director executiv al Autorității Bancare Europene, EBA. Aveți cuvântul, aveți la dispoziție 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Comisiei ECON din Parlamentul European, în numele Autorității Bancare Europene aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația adresată pentru a participa la această audiere publică în ceea ce privește securitizarea, un subiect deosebit de important pentru un sistem financiar care să funcționeze bine și pentru a prelungi observațiile precedente făcute de colegul nostru, voi încerca prin observațiile mele să contribui la restaurarea încrederii Securitizarea a fost în uh, centrul atenției atât la nivel global cât și pe agenda de reglementare europeană de câțiva ani de zile, în Uniunea Europeană dorința fiind să încurajăm dezvoltarea piețelor de capital și deci să relansăm economia europeană. Sunt încântat să spun că atât la nivel european cât și la nivel global, propunerile din contextul Basel în ceea ce privește securitizarea s-au construit pe recomandările EBA publicate în iulie 2015. Și, într-adevăr, STS, și anume simplu, transparent și standardizat, cadrul de securitizare, este unul din dosarele pe care le-am dezvoltat la nivel european și care a inspirat autoritățile reglementare din Basel și IOSCO și va fi implementat la nivel internațional. Și suntem încântați că um, această consiliere reprezintă uh, fundamentul pe care se construiesc uh, propunerile internaționale și europene și salutăm propunerile legislative europene în ceea ce privește securitizarea prezentată de Comisia Europeană în toamna trecută și care acum fac obiectul unor negocieri în Parlamentul European. Noi considerăm aceste propuneri a fi uh, exhaustive, prudente și uh, foarte bine structurate din punct de vedere tehnic. Mai ales aș dori să menționez trei elemente importante reușite în aceste propuneri. Mai întâi, definirea unui nou sistem de STS și înscrierea în regulament a unor trăsături de simplitate, standardizare și transparență, dorința fiind să putem cuprinde diferitele riscuri de securitizare așa cum ele există și care au fost ilustrate de către criză. În al doilea rând, propunerile întăresc Uh, subiectul sensibil al cerințelor de capital uh, în domeniul bancar și deci recunosc faptul că aceste tranzacții uh, de calitate foarte înaltă au un risc mai redus. Și în al treilea rând, propunerea întărește coerența regulamentului pe diferite sectoare și stabilește condițiile necesare pentru a avea o, o piață de securitizare transsectorială. Securitizarea este un subiect important pentru EBA, pentru că e vorba de un produs bancar specific și am să mă refer la asta. Băncile este reprezintă actorii principali în uh, piața de securitizare. Ei sunt la originea securitizării și intervin pe parcurs și alți, alte tipuri de investitori. Mai mult decât atât, securitizarea reprezintă un canal important de diversificare a surselor de finanțare pentru bănci și de transferare a creditelor și riscurilor din sistemul bancar către alți actori pe piața financiară. Și în final, dar nu în cele din urmă, elementul principal al sistemului de securitizare STS reprezintă stabilirea unui tratament mai prudent uh, în ceea ce vrește securitizarea. Și există un set de criterii foarte riguroase, un lucru esențial pentru a avea cerințe de securitizare foarte prudente care să fie respectate de către bănci. EBA a fost un, uh, o instanță europeană și un organism de reglementare care a propus propus expertiză tehnică în acest domeniu. ne am publicat diferite rapoarte și ghiduri îndrumătoare pe acest subiect, cel mai recent fiind în iulie 2015 pe tema uh, securitizării STS, în care am pus la punct criteriile pentru a avea o securitizare de înaltă calitate și am dezvoltat cadrul necesar pentru a avea un tratament preferențial, prudențial pentru aceste produse. Mai, am mai publicat de asemenea și un alt raport în ceea ce privește securitizarea sintetică în decembrie 2015, care a venit cu o analiză a acestor produse și o analiză analiză a felului în care putem să abordăm anumite tipuri specifice de securitizare sintetică. Și am publicat de asemenea și un alt raport în ceea ce privește cele mai bune practici pentru absorpția riscurilor în aprilie 2016. Uh, uh, și acest lucru a urmat ca uh, raportul de referitor la ris- retenția ri- riscului, reținerea riscului, publicat în decembrie 2014. Având în vedere expertiza tehnică și munca realizată până în prezent și accentul pus pe securitizare la nivel bancar, noi suntem de părere că acum suntem în măsură să avem un nou sistem european de securitizare, atât la nivel legislativ și la, la nivel uh, concret și suntem gata să continuăm munca începută. Am uh, urmărit îndeaproape evoluția recentă a securitizării, discuțiilor referitor la securitizare în Parlamentul European și am urmărit îndeaproape și rapoartele publicate săptămâna trecută de către raportor. Și aș vrea să vă ofer câteva sugestii specifice care sunt uh, și punctul nostru de vedere pe aceste sugestii uh, cuprinse în rapoarte. Mai întâi, uh, criteriile de certificare și de respectare a, a, a certificării STS. Suntem încântați de faptul că Suntem de părere că determinarea nivelului de uh, respectare a criteriilor STS și uh, cadrul de supraveghere sunt efectiv, într-adevăr, um, cruciale pentru a avea un sistem care funcționează. Și în acest sens, putem veni cu un ghid îndrumător în ceea ce vrește interpretarea acestor criterii STS. Mai mult decât atât, în ceea ce privește securitizarea sintetică, noi suntem de părere că uh, trebuie să avem un, o entitate, un organism care să poată evalua cu un mandat foarte clar care să poată evalua acest sistem de, acest sistem de securitizare. O muncă care trebuie să fie făcută într-un mod mai aprofundat pe viitor. Și mai mult decât atât, suntem încântați să observăm că propunerile tehnice pe care le-am făcut și anumite propuneri specifice um, de, detaliate în raportul nostru publicat în luna decembrie au fost preluate mai ales în ceea ce privește extinderea tratamentului preferențial pentru acele tranzacții făcute de către investitori privați uh, sub forma unor investiții uh, uh, bangheață. Așteptăm dezvoltarea ulterioară a cadrului pentru securitizarea sintetică STS și suntem de părere că e nevoie de mai multe dovezi și informații din partea pieței înainte de a lua decizii ulterioare. În al treilea rând, în ceea ce privește capacitatea de absorpție a riscului, notăm cu satisfacție faptul că marea majoritatea recomandărilor EBA um, și consilierea tehnică publicată în raportul din decembrie 2014 au fost preluate de către raportori. Acum, în ceea ce privește procentele reținute și pragul de 5%, acesta reprezintă un echilibru foarte bun pentru că permite uh, celor care sunt emitenți să continue să participe în acest uh, joc de securitizare și în același timp să respecte și regulile stabilite pentru a uh, putea asigura o, un transfer corect al riscului trebuie să fim prudenți în ceea ce privește riscul, capacitatea de absorpție a riscului, pentru că trebuie să găsim un echilibru între stabilirea, pe de o parte, a unui tratament prudențial și, pe de altă parte, consecințele pe care acesta le-ar putea avea asupra pieței. Și vreau să mă refer și la concluziile studiului CEPS din 2009, ca urmare a apelului lansat de către Comisie pentru Consiliere și în care nu s-au găsit dovezi precum că schimbarea acestui prag de 5% ar putea să ducă la o sporire uh, consistentă, um, semnificativă a gradului de aliniere, de standardizare a dobânzilor. În final, dați-mi voie să vă spun că aceste propuneri, pe de o parte pachetul de securitizare și um, uh, cealaltă propunere reprezintă o dorință de a găsi un echilibru între abordarea prudențială pe de o parte și prevenirea unor consecințe negative pe piață pe de altă parte. Vreau să vă mulțumesc și uh, pentru atenție și vă asigur de susținerea noastră pe viitor. Și evident sunt gata să răspund la întrebările pe care le-ați putea avea. Thank you. Um, next. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este Steve Gandhi din partea uh, for this Santander. Mulțumesc pentru posibilitatea de a vă vorbi pe un subiect important și relevant pentru economia reală. Santander este unul dintre cei mai mari emitențe de securitizări în Europa, de ani de zile deja. Prin uh, băncile noastre am încheiat tranzacții în 13 țări europene în care avem operațiuni, implicând active de economie reală, cum ar fi creditele ipotecare, credite auto de consum, credite pentru IMM-uri, credite comerciale, credite de finanțare a proiectelor și car- carduri de credit lucru care reprezintă un beneficiu pentru economie și pentru societate. Și pentru că avem această importanță strategică a securitizării, ca mulți alții, uh, am fost supărați de uh, abuzul care există în acest uh, sector și care a generat criza financiară și a făcut ca acest proiect, proiect și produs să fie stigmatizat. Este strigător la cer că piața europeană a securitizării, care în vreme de criză a arătat cât de bine funcționează, a avut de suferit din cauza acțiunii unora prin urmare, accesul nostru fiind uh, afectat uh, la această piață vitală. Securitizarea este un pilon cheie folosit de băncile europene ca parte a unei politici prudențiale pentru a diversifica surse de finanțare, împreună cu depozitele, uh, obligațiunile acoperite și instrumentele subordonate de datorie. Securitizarea ajută băncile să-și gestioneze riscul și să recicleze capital. Securitizarea este un element unic uh, printre sursele de finanțare pe care le-am menționat, pentru că băncile pot să partajeze riscul unor um, active securitizate cu investitori instituționali, eliberând astfel resurse ca să ofere credite consumatorilor, mai ales IMM-urilor. Băncile folosesc formate sintetice sau vânzare în timp real, în funcție de preferințele investitorului și de activele de securitizat. Credem că este vorba de utilizări legitime și benefice, care contribuie la obiectivele dumneavoastră de a oferi o, o implicare mai activă pe piețele de capital pentru finanțarea economiei reale. Investitorii, de asemenea, ne spun că apreciază instrumentul securitizării pentru că le oferă acces la activele de economie reală, fără a construi o infrastructură scumpă și le oferă produse de investiție diversificate cu o corelare redusă cu uh, riscul bancar și suveran care există în celelalte investiții. Deci, din toate aceste motive, Santander și mulți alți participanți activi și-au sumat uh, rolul de a revitaliza și reinstaura această piață europeană care, da, vine în beneficiul economiei reale și care ajută băncile să crediteze și să promoveze creșterea economică, contribuind la proiectul Uniunii Piețelor de Capital. Noi și ceilalți participanți ne străduim să fixăm standarde de excelență la acest capitol cu standarde de bune practici. Santander este Uh, primul care a primit uh, eticheta de calitate PCS și continuăm să acționăm în beneficiul investitorilor noștri pentru a îi asigura și pentru a le garanta că le oferim produse de calitate. Am uh, lucrat în cooperare cu BCE pentru crearea European Data Warehouse ca să facilităm uh, accesul investitorilor la detaliile cu privire la creditare. Noi oferim informații în așa fel încât investitorii noștri să știe ce cumpără. Și nu în ultimul rând am lucrat cu alți participanți din industrie pentru a ne asuma un rol activ în domeniul reglementării și politicii. Salutăm efortul comunitar de a fixa niște reguli și de a preîntâmpina abuzurile din trecut care uh, pot rezulta acum în sistemul STS. Suntem încurajați de efortul dumneavoastră și am făcut tot posibilul ca împreună cu partenerii noștri, AFME, EBF, FR, să oferim ceea ce credem noi că sunt sau sperăm noi că sunt comentarii constructive, în așa fel încât STS să fie structurat cât mai bine ca să avem o piață sigură și funcțională. Așa că vă rog din suflet să țineți cont de îngrijorările și sugestiile pe care le-am oferit, în așa fel încât uh, sistemul final STS și CRR să nu îi penalizeze injust uh, pe cei din băncile europene și alte părți interesate care și-au uh, arătat angajamentul față de securitizare. Și mi se pare că o calibrare prea strictă ar uh, periclita Uh, utilizarea acestui instrument în beneficiul economiei reale. Aștept comentariile dumneavoastră cu mare nerăbdare și vă stau la dispoziție pentru răspunsuri. Urmează Volker Meissner, care este șeful securitizării din Baden-Württemberg. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Permiteți-mi să vorbesc, să vă vorbesc acum despre programul ABCP. În Europa, uh, instrumentul ABCP, adică instrumentul comercial de garantare cu active, este uh, utilizat în așa fel încât uh, să ofere creanțe comerciale pe termen scurt și se oferă în principal uh, titluri care reprezintă um, creanțe comerciale sau, sau creanțe um, de credit. E vorba de echipamente, de vehicule sau de orice fel de bunuri și servicii. În general, e nevoie de aceste tranzacții ABCP pentru IMM-uri. Prin urmare, programele ABCP cu vânzători multipli sunt un instrument important pentru o finanțare directă a economiei reale. După cum vedeți pe primul slide, ABCP-ul cu uh, vânzători multipli este un instrument tipic european creat de sponsori europeni pentru a finanța corporațiile europene. 80% din activele din programele europene provin de la vânzători europeni din economia reală. Banca uh, sponsor um, este cea care administrează programul și acoperă toate riscurile investitorului. De aceea noi numim acest sistem ca fiind fully supported, deci uh, sprijinit total. Că o tranzacție ABCP este um, STS sau nu, nu are influență semnificativă asupra cerințelor de capital. Vedeți pe slide-ul al doilea dacă îl puteți parcurge, care sunt uh, tranzacțiile obișnuite de creditare și care sporesc riscul uh, ponderat de la 8% la 45% dacă nu sunt catalogate ca STS. Dacă sunt STS, atunci ponderea riscului în continuare se triplează la 30%. Același lucru se aplică și creanțelor comerciale. Aici ponderea riscului ar crește de la 20 la 60% pentru non estes și la doar, în ghilimele fiind spus, 40% pentru estes. O altă problemă este că proiectul de raport cu privire la amendamentul CRR interzice utilizarea RBA, adică abordării bazate pe rating extern. Se preferă o abordare standardizată. Pentru aproape toți sponsorii ABCP europeni, acest lucru ar însemna faptul că metodologia de acum, cu abordarea de evaluare internă, nu mai poate fi utilizată. Sunt niște calcule preliminare care au arătat că abordarea standardizată va duce la un risc uh, clar mai mare și la probleme pentru economia reală. Pentru a avea așadar un sistem uh, ABCP uh, durabil, în beneficiul economiei reale, trebuie să clarificăm definiția sistemului ESTS. Dacă facilitățile de lichiditate pentru tranzacțiile obișnuite a BCP nu sunt STS, atunci piața aceasta va înceta să existe. Pentru a evita efectele negative asupra pieței de leasing, care este utilizată predominant de către IMM-uri, ar trebui în continuare să ne abținem de la niște restricții uh, nepotrivite Mm, asupra activelor care sunt avute în vedere. Înțelegem că aceste restricții au uh, obiectivul de a preîntâmpina neconcordanțele care apar la maturitatea creditelor, dar vreau să vă spun că, având în vedere că sprijinul este total din partea sponsorului, investitorul este deja protejat în fața acestor neconcordanțe. Așa că, domnule președinte, stimați eurodeputați, pentru a avea o finanțare de oportunitate bună pentru IMM-uri, regulamentul STS trebuie să aibă în vedere, cu mare atenție, impactul asupra, uh, pe, asupra economiei reale. Uh, Asociația Europeană a Băncilor Publice a făcut propuneri pentru a amenda regulamentul în acest sens și salutăm oportunitatea de a discuta exact aceste propuneri cu Econ în mare detaliu. Vă mulțumim foarte mult! Thank you very much. Uh, and you highlighted the point. Mulțumim foarte mult. Ați uh, sublinia puțin diferențele între, între abordarea Consiliului și abordarea Parlamentului. Sunt lucruri utile de discutat ca să înțelegem mult mai bine. Urmează acum următorul vorbitor, care este Ian Bell, șef uh, PCS, Prime Collateralized Securities din Regatul Unit. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia de a interveni astăzi. Când am fost creat ca un organism um, non-profit, uh, am avut o singură sarcină, să răspundem la o întrebare dacă există securitizare sigură și dacă da, cum arată. Și întrebarea este la fel de importantă ca la crearea noastră. Călătoria noastră intelectuală a început uh, cu conștientizarea rolului destructiv jucat de unele securitizări în timpul crizei în 2007-2008. Rolul uh, subprime-urilor din Statele Unite, cuburilor CDO și alte uh, tipuri de produse. Uh, ne-a făcut să ne întrebăm ce din aceste produse era atât de uh, dăunător? A fost securitizarea în sine sau activele care au fost securitizate? Cum s-a ajuns la asta și cum ne asigurăm că nu se mai întâmplă niciodată? O analiză detaliată a securitizărilor care au eșuat, precum și a celor eu, europene, japoneze și australiene care s-au descurcat bine, ei bine, această analiză a arătat că nu securitizarea în sine este problema, securitizările europene de-a lungul crizei au arătat că se pot face securitizări în mod sigur. Analiza noastră, uh, folosită în uh, munca unor uh, organisme publice, inclusiv EBA, arată că mai multe elemente au dus la colapsul din timpul crizei. Câteva defecte esențiale. Modelul distribuit, care a uh, încurajat băncile să facă credite din ce în, cele, din ce, în ce mai rele, abuzul dincolo de parametrii operaționale al uh, modelelor de credit matematice, faptul că a existat o bazare pe finanțarea, pe refinanțarea din partea pieței mai degrabă decât uh, pe um, acoperirea, pe plătirea creditului de, la, de către debitor. Și apoi lipsa transparenței uh, Uh, care a făcut ca anumite securitizări să fie atât de complexe încât nu, nici măcar nu puteai să sper să le înțelegi. Fără să înțelegem cauzele crizei, uh, nu ar uh, fi de neconceput să continuăm cu o propunere de, revizu- de relansare a securitizării în Europa. Deci întrebarea care se ridică astăzi este dacă uh, pro, pro, propunerea actuală STS a învățat învățămintele trecutului. Uh, Răspunsul nostru este că, într-adevăr, există unele elemente care abordează aceste patru defecte principale pe care le-am identificat noi ca fiind uh, la baza crizei din 2007-2008. Asta înseamnă însă că această propunere poate uh, revitaliza o piață europeană a securitizării? Suntem oarecum sceptici pentru că lipsesc anumite elemente din această propunere în special elemente ce țin de mecanisme de piață care ar permite investitorilor să investească în mod sigur. Am luat notă de rapoartele raportorilor, uh, rapoartele recente ale raportorilor, care se uh, asigură sau pun accentul pe nevoia ca investitorii să-și asume responsabilitatea pentru analiza creditelor. De asemenea, am uh, luat notă de insistența raportorilor ca emițătorii să fie responsabili pentru informațiile pe care le publică și suntem cât se poate uh, de, de acord cu aceste două abordări. Însă, am luat notă și de o solicitare legitimă a investitorilor de ajutor pentru mecanisme comune de certificare care să îi ajute uh, să-și uh, facă sarcinile de conformitate. Aceste mecanisme ar putea fi similare cu mecanismele auditorilor sau um, similare cu unele mecanisme din MIFID care oferă o bază pe care se poate face această muncă de verificare a creditelor. Am luat notă și de um, nevoia de a se crea un punct unic de interpretare a legislației pentru ceea ce va fi o piață unică și, de asemenea, am luat notă de uh, Um, solicitarea să existe un registru pentru uh, menținerea uh, pentru deținerea și stocarea informației care să fie apoi accesibilă investitorilor. Cu mare plăcere vă răspund la întrebări pe aceste subiecte sau oricare alt subiect. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ultima vorbitoare este Daniela Gabor, profesor la Universitatea West of England. Eh, if I can press the button, yes. <laughs> Thank you eh, very much. Mulțumesc foarte mult eh, Parlamentului European pentru invitație. Ne-ați solicitat să răspundem la întrebarea dacă securitizarea STS poate relansa piața europeană. Două puncte. În primul rând, dacă folosim intervenții publice pentru a aduce Uh, pentru a relansa o piață, care sunt avantajele. Pe, pe partea de ofer ofertă se spune că securitizarea este, STS ar uh, ajuta uh, IMM-urile să aibă acces la finanțare și deci ar stimula crea, uh, creșterea. Însă știm din sondaje ale BCE că problema principală a IMM-urilor uh, este mai degrabă uh, ceea ce ține de clienți și nu de finanțare. De asemenea, avem uh, probe că uh, IMM-urile uh, o duc mai bine în țări cu bănci mici, uh, inclusiv cooperative. Dacă experiențele trecute ale securitizării în Europa ne ofer, ne, ar trebui să ne dea învățăminte. Orice alt tip de uh, creditor uh, poate să aibă mai mari beneficii, însă acest tip de creditare s-ar putea să nu fie dezirabil din punct de vedere macroeconomic dacă creează, de exemplu, bule imobiliare. De asemenea, știm că pe partea de ofertă va dura foarte mult să creăm o piață într-adevăr europeană a securitizării. Există multe bariere pentru a pune la oaltă credite. Momentul în care un credit IMM german cu un credit al unui IMM elen pot ajunge la același vehicul de securitizare E bine, acest moment este foarte îndepărtat. Și cu asta ajung la al doilea subiect. S-ar putea să nu conteze că, ă, faptul că un STS bine creat va revi, ă, revigora numai piețele naționale de securitizare, atâta timp cât investitorii instituționali pot ă, achiziționa instrumente securitizate la nivel transfrontalier. Cartea uh, verde privind uh, piața unică de capital, precum și documentul BCE și al Băncii Angliei privind securitizarea, ne spun că există o cerere instituțională mare uh, la, mm, care poate pentru astfel de produse de tip STS. Fonduri de pensie și de asigurare, toate acestea ar putea crește robustețea pieței de securitizare. Teoria economică și experiența crizei însă ne învață să fim precauți. Pentru investitorii instituționali este din ce în ce mai important ca procesul este să genereze titluri uh, comercializabile pe piețe lichide. AFME uh, a avut exact această poziție de la publicarea cărții verzi. Volatilitatea prețurilor este mai ridicată pe piețe care nu sunt lichide și acest lucru se va vedea în uh, balanța institu- investitorilor instituționali din cauza regulilor contabile care le solicită acest lucru. Pentru a ilustra importanța regulilor de contabilitate, uh, pierderile în securitizarea europeană 2007-2008 a fost uh, mai degrabă din cauza cerințelor mark-to-market. Tocmai de aceea, cercetarea Băncii uh, Angliei a ajuns la concluzia că regulile de contabilitate creează stimulente pentru companiile de, de asigurări uh, și de pensii să cumpere în vremuri bune și să vândă în vremuri rele. Tocmai acest comportament uh, amplifică fragi, fragilitatea. Lichiditatea piețelor este un concept uh, vag și uh, acest lucru poate fi uh, confirmat de oricare bancă centrală. Dacă nici măcar uh, op, obligațiunile Statelor Unite, cele mai lichide din lume, nu sunt uh, imune la iluzia lichidității, putem uh, considera că 55 de criterii pentru STS vor fi un uh, răspuns? Uh, E bine, când votați în Parlamentul European asupra unor criterii care definesc STS, votați asupra unei rețele de securitate, a unei plase de securitate necesare pentru piața STS. Statele nu pot să-și permită să las, uh, să nu-și pot permite costurile sociale de a lăsa să dea faliment uh, fonduri private de pensie sau de, de asigurare cu cât mai largă este interpretarea a ceea ce spunem STS, cu atât mai largă, cu atât mai extinsă este această um, rețea de securitate, de siguranță. O mai mare expunere a risc pentru a depăși conflictele endemice ale intereselor este uh, cât se poate de necesară. Very interesting presentations and now Mulțumesc, că am avut câteva prezentări uh, excelente. Începem cu deputații, întâi Pablo Zalba. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să intervin în numele colegului meu, Otmar Caraz. Securitizarea a fost un subiect important și piața uh, financiară unică pentru care se află la baza economiei noastre europene și um, securitizarea a permis să ne descurcăm în Europa pe durata crizei și Și obligațiunile europene AAA s-au descurcat mai bine decât echivalentul lor, uh, omologul lor american. E clar că trebuie să ne aplicăm asupra acestor instrumente financiare, scopul fiind să avem un sistem de securitizare STS care să permită investitorilor să investească. Trebuie să găsim echilibrul necesar și astfel vom contribui la relansarea economiei europene și vom susține creșterea și stabilitatea. Trebuie să ținem punct, seama de punctul de vedere al investitorilor, dar și din punct de vedere al clienților pentru orice tip de investiții, printre care și uh, produsele securitizate. Și cerințele trebuie să fie clar definite, măsuri trebuie să fie luate pentru a împiedica orice fel de acțiune uh, neconformă. Ideea este că trebuie să evaluăm riscul și pentru că unii investitori nu sunt gata să-și asume absolut toate riscurile. Și în acest sens, Trebuie să fim conștienți de consecințele neașteptate pe care le pot avea produsele securitizate comparativ cu produsele tradiționale. Și trebuie să vedem dacă e nevoie de o entitate terță de certificare a acestor produse securitizate pentru a vedea dacă aceste criterii, așa cum au fost ele stabilite, reprezintă într-adevăr soluția cea mai bună. De asemenea, e nevoie și de un sistem de sancțiuni pentru a ne asigura că sistemul este corect utilizat de către investitori. Și având în vedere situația actuală, Și având în vedere și directiva MIFID, întrebarea este următoarea. Suntem în măsură să utilizăm pe deplin toate posibilitățile oferite de acest sistem de securitizare. Toate programele până în prezent au demonstrat că există beneficii pentru întreprinderi și pentru IMM-uri în Europa. Și atunci Comisia Europeană poate include și aceste împrumuturi în uh, propunere, ca acestea să fie acoperite și de această propunere. În funcție de valoarea pe care o va face, uh, vom vedea dacă aceste credite trebuie să fie incluse în, uh, în uh, această propunere. Ideea este că trebuie să reechilibrăm riscurile, dar și beneficiile prin diferitele instrumente financiare. Mai mult decât atât, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră referitor la capacitatea de absorpție a riscului. Ideea este să transferăm riscul în mod echitabil și această modificare a pragului de la 20% la 5% s-ar putea să ducă la consecințe neașteptate. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră pe acest punct. Mulțumesc. Thank you. Uh, Jonas Fernandez. Mulțumesc acum, domnul Fernandez. Mulțumesc foarte mult domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor pentru timpul acordat și pentru pregătirea pentru acest schimb de opinii. Am ascultat diferitele argumente asupra faptului că problemele actuale, problemele financiare actuale în cadrul Uniunii Europene nu prea aveau de-a face cu oferta ci că mai degrabă era o problemă de cerere și că, de fapt, IMM-urile aveau un acces suficient la sistemul de creditare. Și nu, că, de fapt, problema lor este faptul că nu au clienți. Acum, sistemul bancar tradițional și sistemul de creditare tradițional au o importanță deosebită în Europa. Dar probabil că parte dintre aceste probleme de cerere, de fapt, și-ar găsi explicația în dificultatea pe care o avem acum în politica monetară uh, pe care vrem să o construim. Și anume că pachetul acesta de securitizare, după părerea mea, ar trebui să fie folosit și pentru a îmbunătăți felul în care funcționează sistemul bancar și felul în care funcționează și politica monetară pentru a face fața unei sporiri a cererii, în așa fel încât să putem recupera pe parcurs. În orice caz, s-au spus prin diferitele intervenții și am ascultat câteva dintre temele centrale uh, cuprinse de altfel și în aceste două rapoarte, însă acum aș dori să vă adresez o întrebare, să zic așa, mai, uh, câteva întrebări mai degrabă uh, sintetice, pentru a ști pe scurt care este părerea fiecăruia, pentru că nu ați vorbit fiecare de toate punctele care mă interesează pe mine. După cum știți, într-unul din rapoartele noastre se dorește crearea unei baze de date exhaustive a investitorilor. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră după o, pentru, față de o astfel de propunere, ideea fiind de a spări transparența în cadrul STS. Acum, în ceea ce privește capacitatea de absorbție a riscurilor în această sesiune și în panelul precedent, S-a vorbit despre uh, felul în care se o, uh, poate reține riscul la un nivel de 5%, unii au spus 20%. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră față de acest prag în mod individual. Și în procesul de certificare, eu cred că aici ar trebui să avem un sistem extrem de transparent. Și o ultimă întrebare pentru sesiunea anterioară. Colegul Pablo Zalba a făcut referire la acest lucru și anume abordarea ierarhică a sistemelor de calcul în ceea ce privește cerințele de capital. După părerea noastră, agențiile de rating uh, introduc nou, un nou regulament și s-ar putea ca acest lucru să aibă interferență asupra pieței unice și a funcționării sale și n-ar fi o idee bună. Care este părerea dumneavoastră? față de acest lucru. Știu că v-ați referit succint pe, la acest subiect, însă aș vrea o părere mai aprofundată. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, președinte. Thank you. Uh, Bert Luke. Mulțumesc. acum domnul Bert Luke. Guten Tag, ich werde auf Deutsch sprechen. Mulțumesc, voi vorbi germană. Um, grundsätzlich stehen wir dem uh, äh, STS. În principiu, propunerea STS uh, e pozitivă și considerăm că este o bună cale uh, pentru a pune în mișcare securitizarea din nou, dar totodată nu e vorba doar de instrumentul STS și crearea lui. E vorba și de găsirea unui echilibru corect în ceea ce privește cerințele de capital propriu. Și am văzut exact cum stau lucrurile. Sunt titluri de valoare cu uh, uh, pondere zero și uh, atunci echilibrul poate fi ușor deturnat. Uh, iar piața securitizărilor uh, este cătuită. Întrebarea este cum am putea consolida această piață pentru ca și cerințele de capital uh, pentru titlurile de valoare de stat să fie avute în vedere ca să restabilim un echilibru fin. Și a doua întrebare. Ce se întâmplă cu uh, cerințele de capital pentru STS și facilitățile pentru acele securitizări care, mm, necalificându-se ca STS, uh, nu se pot bucura de anumite beneficii. Creditele neperformante, de exemplu. Deci, ce fel de echilibru va fi asumat uh, pe piață sau se va ajunge din nou la un uh, dezechilibru în așa fel încât să se cerere doar pentru produsele de tip STS? Dar e nevoie și de alte securitizări care nu sunt catalogate cu STS și atunci ele sunt periclitate sau nu, apare un dezechilibru și cum am putea preîntâmpina. Vă mulțumesc. Michel Teurer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Deci, de la ALDE, susținem propunerea Comisiei de a întoarce sistemul STS. Mulțumim pentru selecția participanților de astăzi. E o audiere importantă pentru noi și ne alarmează faptul că există mai multe date îngrijorătoare cu privire instrumentele comerciale garantate cu active. Mă axez acum pe acestea și totodată vreau să spun că noi credem că este în interesul consolidării pieței uh, securitizărilor să avem un proces legislativ rapid și să uh, nu creăm nicio legătură cu EDIS. În ceea ce privește programele ABCP, o întrebare către domnul Maismar. Dacă bine v-am înțeles eu, vă temeți de ideea că aceste ABCP-uri pe viitor nu vor mai fi posibile, cu argumentul că standardul este prea scump și că problema e de fapt că evaluarea sau uh, evaluarea internă um, e va fi cea care va fi avută în vedere. Și în al doilea rând spuneți că sunt câteva cerințe cu privire la creditorii inițiali și că ar trebui să existe reglementări pentru aceștia, în așa fel încât pe viitor, iarăși, exact uh, tranzacții de tip ABCP nu mai sunt uh, posibile. Nu cred că este intenția Comisiei de a demonta aceste instrumente importante pentru economia reală. Și atunci o întrebare și către Comisie. Sunteți de acord cu temerea că instrumentele comerciale garantate cu active ABCP pe viitor nu vor mai fi în ofertă? Și cu ce efecte asupra economiei reale europene. Dacă, de exemplu, nu mai putem securitiza vânzarea de automobile, mi se pare că ar fi o amenințare a evoluției economiei reale și nu are cum să fie în interesul nostru. Vă mulțumesc. Thank you, Miguel Viegas. Mulțumesc, Miguel Viegas. Então, <clears throat> muito rapidamente, uma vez estamos em cima da hora. Mulțumesc, domnule președinte. Am în vedere că ne apropiem de final. Aceste produse, dacă ne amintim noi bine, se aflau la rădăcina crizei financiare și aceste bunuri securitizate nu erau nici simple, nici transparente, nici standardizate. Și acum trebuie să fim în măsură să evaluăm la justa sa valoare problema și complexitatea acesteia. Avem nevoie de capacitatea de supraveghere a întregului sistem financiar în general și dacă e să ne uităm la partea istorică, noi avem îndoieli. Îndoieli pentru că nu știu dacă vom fi în măsură să asigurăm acest control pe viitor. Așa că ar fi bine să precizăm felul în care acest ajutor oferit IMM-urilor, că de fapt despre asta discutăm, mare majoritatea creditelor care sunt cuprinse în aceste securitizări, sunt credite utilizate, nu știu, pentru a finanța studii, pentru a uh, cumpăra o mașină și așa mai departe. Atunci, care ar fi consecința dacă am interzice aceste produse financiare? Și e clar că aici vor fi implicate foarte multe credite, ori creditele stau la baza felului în care funcționează sistemul bancar. Și atunci băncile ar avea dificultăți pentru a-și actualiza aceste bunuri. Și atunci mă întreb ce consecințe ar fi dacă ar introduce aceste produse financiare. Mulțumesc, doamna Scott Keto. Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc celor care au intervenit și mai doamnei Daniela Gabor, pe care o cunosc de la Universitatea din Bristol. Două aspecte. Mai întâi, referitor la așa cum spunea și oratorul precedent, ceea ce încercăm noi aici este să transferăm riscurile din uh, balanța de uh, contabilă a băncilor uh, înspre alți actori. Și să vedem felul în care funcționează astfel întregul sistem bancar. Pentru că știm că există o interconectare între bănci și asta ar putea să aibă efecte colaterale asupra întregului sistem. Și atunci parte din întrebarea mea se referă mai degrabă la limitele care există dacă băncile pot să fie pe, în, în același timp și investitori și la originea uh, acestor produse securitizate. O a doua întrebare se referă la riscul pe care îl presupun aceste produse securitizate. Și aș sugera ideea de a avea o manieră eficientă de a gestiona aceste produse. E vorba de un regim destul de particular, de specific și există diferite etape în crearea acestor produse securitizate. Poate că ar fi nevoie de anumite entități specializate pe, față de care să poată fi cumpărate aceste produse specializate. Ideea fiind să știm exact din ce anume sunt constituite aceste produse au fost câteva sugestii făcute în acest sens, o, un eventual sistem de certificare, însă criza ne-a demonstrat că există riscuri, că există în mod inevitabil conflicte de interese. Acum, pe de altă parte, dacă ne uităm la sistemele actuale și cerințele uh, Comitetului de la Basel, cum urma putea găsi o soluție? Thank you, Marco Mulțumesc. acum domnul Marco Vali care nu este. Și acum domnul Bernard Miu, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dar numai de față. Ideea de a relansa securitizarea și dacă aceasta poate relansa economia. O propunere de securitizare STS poate deveni un element major de funcționare a pieței de capital. Acum, care sunt obiectivele și care, de fapt, dacă aceste, și întrebarea este dacă aceste uh, produse își pot atinge obiectivele. Noi considerăm că este un instrument pentru a diversifica sursa de finanțare și pentru a relansa creșterea economică și Există anumite cerințe prudențiale, dar acestea au fost ușurate cu ideea că băncile vor avea o capacitate sporită de acordare de împrumuturi. Vreau să vă aduc aminte faptul că s-a uh, s-au debancarizat aceste, aceste uh, produse, mai ales cele destinate IMM-urilor. Și oare nu e cumva un pic paradoxal să ne așteptăm că aceste produse vor relansa economia europeană? Ideea este să nu mai, evităm, să nu mai facem aceleași greșeli ca și uh, uh, în criza precedentă. Și asta, de fapt, are de face cu felul în care ne asumăm riscurile. Uh, raportul Tang se referă la partea aceea de risc care trebuie să fie reținută de către emitent, pragul fiind fixat la 5%, care e prea, prea mic. Să sperăm că vom menține 20%. Lipsa de certificare clară în ceea ce privește uh, securitizarea sintetică, cred eu că nu poate duce la o atingere obiectivelor scontate. Avem nevoie de o interdicție a sistemului de securitizare a acelorași produse în lanț și apoi atitudinea noastră față de agențiile de rating. Nu cred că dacă aprecierea acestor produse securitizate revine întreprinderilor emitente, mai ales băncilor, ar duce la o mai bună repartizare a riscului. Un sistem de notare externă uh, poate fi eventual o soluție. Se vorbește de asemenea și de o simplificare. În momentul în care ne uităm la regulamentul, regulamentul modificat, vreau să amintesc că, uh, de fapt, adjectivul uh, uh, simplificat nu e neapărat adjectivul cel mai potrivit. Așa că noi avem îndoieli în ceea ce privește impactul acestui text pentru a relansa o piață pe care mulți o consideră ca și decedată. Pentru a relansa economia reală e nevoie de investiții din partea BCE care să fie însoțite de credit credite acordate economiei reale. N-aș vrea ca relansarea unor tehnici concrete sau un cadou pentru fin sistemul de finanțare anglosaxon uh, suntem numeroși cei care ne punem întrebări în, în ceea ce privește felul în care aceste produse securitizate au dus la catastrofa din 2008 pe care o cunoaștem. Mulțumesc și acum putem să dăm din nou cuvântul oratorilor și experților noștri. Mai întâi, domnul Farcas. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere faptul că suntem foarte presați de timp, aș vrea să mă concentrez doar pe două, trei elemente cheie pe care poate nu le-am lămurit în prima mea intervenție. În ceea ce privește capacitatea de absorbție a riscului, de reținere a riscului, am spus în intervenția mea că suntem de părere că un prag mai scăzut ar fi suficient în ceea ce privește BCP, care e o chestiune foarte complexă, după rap- în raportul nostru, noi am fost prima autoritate care a venit cu criterii specifice pentru aceste produse ABCP. Și în momentul în care am dezvoltat aceste criterii, am avut o abordare mai degrabă conservatoare în uh, ceea ce privește transformarea acestor produse în produse securitizate. Acum înțelegem foarte bine că dezbaterea este în continuare deschisă. Un alt aspect important, o altă trăsătură importantă a produselor ABCP și a securitizarea, felul în care aceasta poate duce la o relansare economiei, implicarea diferiților sponsori din punctul de vedere al uh, pieței ABCP, lichiditățile sunt ceva extrem de important, valoros și vine cu o contribuție importantă la succesul unui produs. Însă nu trebuie să uităm că există și un risc în uh, bilanțul contabil care trebuie să fie luat în considerare. Acum, în ceea ce privește certificarea de către entități terțe, noi aici sugerăm o abordare prudentă. Știu că s-au făcut câteva observații în acest sens. O certificare din partea unor părți terțe întotdeauna presupune un oarecare risc, pentru că reduce încurajarea sau stimulentele inițiale pentru ca emitentul inițial să se asigure că structura produsului respectiv respectă criteriile și nici nu duce la eliminarea problemelor de interpretare pe marginea acestor criterii. Deci, uh, eu cred că mai degrabă aici ar fi nevoie de autorități publice, entități publice. Așa cum am spus, noi am fi gata să jucăm un rol în acest sens. Și diferite intervenții s-au referit la eventualele conflicte de interese care ar putea exista în cazul în care există părți terțe de certificare. Și uh, e clar că aceste uh, conflicte de interes trebuie să fie reduse la maxim, eventuale conflicte de interes și analizate, evaluate cu prudență. Acum, în ceea ce privește echilibrul uh, dintre diferitele criterii. Noi suntem de părere că propunerile și discuțiile reușesc să stabilească un echilibru bun pentru a ține seama atât de îngrijorările referitoare la risc, cât și pentru a ține seama de posibilitatea de a relansa piața și suntem de acord cu acele comentarii sau întrebări uh, potrivit cărora e nevoie de o abordare holistică și din punct de vedere al investitorilor, pentru că trebuie să vedem care este cererea pentru astfel de produse, pentru că evident investitorii pot alege între diferite produse, obligațiuni, titluri de valoare și așa mai departe, diferite structuri. Deci, în momentul în care analizăm eventualul impact, potențialul pentru aceste produse, trebuie să avem o abordare mai holistică și trebuie să analizăm întreaga gama structurilor disponibile pe piață. Mă voi opri aici. Salut! Las timp și celorlalți comentatori. Um, there were several questions about uh, the 20% retention. You've... Era vorba de retenția de 20%. Ați auzit comentariile de la ABE perfect de acord cu ele. Sunt de acord că e vorba în principal de un standard uh, elaborat și dezbătut în plan internațional. Nu știu uh, să fie norme academice sau observații care să ne spună că 5% nu funcționează. Am vorbit deja despre faptul că securitizările europene merg bine și bunica mea îmi spunea că dacă un lucru nu-i stricat, nu încerca să-l repari, pentru că apar prea multe daune colaterale. Nu faci decât să reduci eficiența securitizării, reduci uh, suma de capital de aplicat creditării, sporind suma de retenție, dar nu în scopuri prudențiale justificate mai multe întrebări și despre regimul atestărilor. Și sunt, mă întorc la comentariile mele în care spunem că e vorba de securitizare pe care o oferim în 13 state. Imaginați-mă vă, cum e pentru mine să trească să merg să interpretez 13 subiecte și criterii diferite, în 13 țări diferite. Noi suntem cât se poate de dispuși să ne asumăm răspunderea pentru informațiile pe care le oferim în domeniul și în temeiul securitizării. Și suntem obișnuiți cu asta. Uh, descriem produsele drept ceea ce sunt, cu portofoliul pentru un credit auto, portofoliul pentru un credit ipotecar, dar nu putem să ne asumăm răspunderea pentru cineva care pune sub semnul întrebării criteriile noastre. De exemplu, dacă avem suficientă experiență să gestionăm uh, un portofoliu auto, de credite auto în statul X. Cine poate face valoarea asta? Noi putem să spunem asta în nume propriu, putem să spunem de ce o credem. Dar nu putem să ne asumăm uh, răspunderea pentru ideea altcuiva. Suntem așadar de acord cu asistența uh, prin Uh, supervizări externe, de exemplu de la AEB, având în vedere experiența și expertiza din domeniu, ca să existe interpretări consecvente și consistente și care să ofere greutatea testărilor noastre. fost întrebări și despre bazele de date. Noi susținem transparența de plină. După cum am mai spus-o, sunt mulți alții din industrie care au făcut tot posibilul pentru a crea European Data Warehouse ca să oferim uh, toate detaliile investitorilor noștri. Ei trebuie să înțeleagă ce cumpără de la noi. Noi nu vrem să le vindem lucruri pe care să nu le înțeleagă. Ierarhia de capital. Salutăm uh, ideea propusă de a utiliza RBA mult mai mult cu informații interpares. Dar este doar un singur pas în direcția cea bună și este insuficient, pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă cu calibrarea capitalului. Mi se pare că această calibrare este în continuare la un nivel prea ridicat. Și după ce filtrăm lucrurile rele, ne rămân cele bune și oferim transparență bună date utile. Întrebarea este atunci, în acest context, de ce trebuie să fim penalizați cu cerințe adiționale de capital, care vor avea drept rezultat utilizarea securitizării De fapt, invers. Trebuie să fim ajutați să oferim mai multă creditare pe piață. Mulțumesc! Mă opresc aici. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Meissner. Pentru că suntem presați de timp, mă acces doar pe întrebările legate de ABCP. O întrebare a fost ce fac IMM-urile sau sectorul corporate? Cum beneficiază de pe urma finanțării prin ABCP? Piața de instrumente comerciale garantate coactive securitizează în general creanțe comerciale, cam 50%. De deci jumătate din activele uh, ABCP sunt creanțe comerciale și aceste creanțe comerciale sunt vândute direct uh, în domeniul corporate. În general, o tranzacție cu creanță comercială începe la un volum de 10-15 milioane de euro. Deci e vorba de corporații care utilizează acest tip de finanțare și care n-ar fi mici în opinia mea. Și detalii medie, pentru că și detalii medie, dacă ești detalii medie, deja ești eligibil pe această piață. Ceea ce este interesant deja, pentru că e vorba de firme familiale, fără rating public, care de-abia au acces la alte piețe de capital. Și a utiliza finanțarea ABCP reprezintă pentru acești oameni un instrument inteligent și util pentru că pot să găsească o sursă adițională de finanțare, pe lângă un credit obișnuit bancar. Cealaltă jumătate din activele ABCP se referă la creditele auto, cam 30%, restul referindu-se la alte tipuri de contracte. După cum vă spuneam în declarația mea, noi aici uh, adesea vedem că producătorii de mașinerii, de echipamente business, au în general propriile filiale de finanțare și aici uh, iau în vedere pe micii clienți. Aici chiar e vorba de IMM-uri, de finanțare via leasing. Aceste companii de leasing necesită refinanțare pentru propriile oferte, refinanțare care este ideală pentru produsul ABCP. Deci avem sectorul IMM via leasing sau uh, sectorul mediu uh, via creanțe comerciale. Toată lumea beneficiază de pe urma acestui tip de produse, mai ales la capitolul leasing uh, ajung la un subiect menționat uh, deja, dacă o creanță de credit poate fi primită în cadrul sistemului STS. Propunerea aceasta spune că, în general, nu trebuie să discutăm de o perioadă mai lungă de un an. Păi atunci uh, sunt eliminate aproape toate contractele de leasing, pentru că ele sunt mai lungi de un an de zile. Și asta înseamnă că, de fapt, uh, am uh, eliminat utilizarea ABCP-ului în acest domeniu. Yes